So, guten Morgen zusammen. Bună dimineața, dragi colegi, bine ați venit la uh, reuniunea Comisiei noastre parlamentare. Vreau să începem la punct, deoarece avem un uh, program foarte, foarte încărcat și ar uh, putea să apară și modificări. Punctele 20 și 21 vor fi, poate, tratate deja în această după-amiază și vă explic și de ce. Dacă terminăm voturile repede, atunci putem să tratăm acele subiecte deja astăzi. În ceea ce privește comunicările președintelui, avem uh, interpretare în toate limbile, croată, malteză, estonă, mai puțin. O să începem în felul următor. Noi am spus că vrem să facem economie de hârtie. Și am spus că nu mai listăm încă o dată toate amendamentele și vom economisi vreo 5-6 vagonașe dintre acelea de hârtie. Vom uh, oferi documentele reuniunii mai târziu doar eurodeputaților, vizitatorii, mai apoi vor trebui să-și listeze singur documentele sau, dacă pot, să uh, se conecteze la rețeaua fără fir și să le aibă în variantă electronică. Așa vom economisi 50% uh, hârtie, adică 80.000 de coli listate față verso. Eu cred că e de bun simț și vom putea da un exemplu bun, poate că uh, va deveni o practică în întreg Parlamentul dacă noi vom avea succes. Da, o luare de cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, un, o singură idee. Eu sunt de acord, spune domnul Bocros, uh, dar odată ce cer varianta, versiunea în engleză, uh, ar fi indicat să nu primesc special maghiar, așa că să faceți cumva să primesc ceea ce uh, cer. Da, asta e procedura. În mod obișnuit, uh, documentele sunt distribuite în limba maternă a eurodeputatului, dar dacă dumneavoastră vă doriți asta, nicio problemă. Trecem mai departe la punctul 3 uh, de pe ordinea de zi. Avem un schimb de opinii cu uh, directorul executiv al EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, Guido Rasi. Bun venit la Parlamentul European, mă bucur de pe acum de schimbul de idei pe care îl vom avea astăzi. Noi am mai avut dezbateri în ceea ce privește agențiile europene și nu pot decât să vă confirm că această comisie este bucuroasă și mândră că avem agențiile pe care le avem, pentru că acolo e întreprins o activitate foarte bună. Noi urmărim cu un ochi uh, critic ceea ce se întâmplă la agenții întotdeauna Mm, ne interesează uh, problematica mm, conflictelor de interese, dar la EMA mm, situația s-a îmbunătățit vizibil în această privință. Fără a mai trena, vreau să vă dau direct cuvântul ca să scutim timp. Ascultăm, vom asculta cu mare atenție prezentarea dumneavoastră. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Este un prim schimb de vederi cu această comisie. Profit de această ocazie pentru a comenta implementarea pachetului legislativ pe farmacovigilență, zăbovind puțin asupra a ceea ce s-a întâmplat în uh, anul meu de mandat an în care am constatat că e nevoie să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă. În primul rând vreau să uh, menționez rolul uh, pe care l-ați jucat dumneavoastră în uh, emiterea acestei uh, legislații și uh, salut angajamentul uh, comisii, celor din comisie, experți și uh, colaboratori care uh, preț de mai bine de un an s-au dedicat uh, acestui act normativ. Legislația pe farmacovigilență a intrat în vigoare doar în urmă cu trei luni. Se întâmpla la începutul lui iulie. Există o comisie nouă, PRAC, pentru uh, evaluarea de risc a farmacovigilenței. Ne-am întâlnit uh, doar de, s-a reunit doar de trei ori, dar uh, depune eforturi considerabile. Dumneavoastră, în calitate de forță legiuitoare, v-ați jucat rolul și acum e rândul nostru să uh, dăm curs așteptărilor dumneavoastră. Însă, pachetul uh, emis pe farmacovigilență este foarte complex uh, și dimensiunea este una substanțială, așa că nu este un pachet uh, demn de a fi subestimat. Noi știm că nu există medicament fără riscuri și utilizarea în viața de zi cu zi a ă, medicamentelor va arăta exact care este raportul risc-beneficiu. Mulțumită acestui instrument ă, inovator, acestui act normativ inovator, vom putea să facem acea analiză mult mai repede. Dar avem experiență foarte puțină în ceea ce privește emiterea de rapoarte la fel de heterogene precum uh, raportul direct ar, privind pacientul, uh, raportul uh, emis de întreprinderile farmaceutice și așa mai departe, mai ales că e vorba totuși de 27 de practici în, state, în, state, în toate statele membre, în curând 28. Așteptările sunt așadar foarte mari. Dar haideți să nici nu exagerăm. și să nu cădem uh, într-o altă capcană, și anume de a uh, eșua să obținem cel mai mic volum de date. Și acum, în termeni concreți, în calitate de director uh, executiv al uh, EMA, am preluat mandatul uh, în noiembrie anul trecut. Urma să mă întâlnesc cu comitetul uh, de personal și cu toți experții de la fața locului pentru a înțelege cum funcționează agenția și um, în ce și cum se cooperează. La agenție am găsit un personal bine pregătit, dispus uh, să dea curs provocărilor ce ne stau înainte și mulțumită acestor oameni am reușit să ne schimbăm, să ne adaptăm și să gestionăm complexitatea uh, mediului uh, în care lucrăm, un mediu într-o continuă schimbare. Acest mediu e dictat de structura a șapte comisii interconectate, fiecare comisie ocupând un, o, deținând un rol uh, diferit, dar fiecare la rândul ei urmărind ciclul de viață al unui produs din diferite puncte de vedere. Există noi uh, posibilități terapeutice, noi uh, tehnologii, noi uh, sisteme de evaluare a medicamentelor și toate aceste elemente noi pot să reprezinte o provocare pentru ceea ce facem noi, pentru cum evaluăm medicamentele. Așadar, mediul în care acționează agenția noastră este într-o continuă transformare și de aceea noi trebuie să avem o, o capacitate de a anticipa ceea ce se va întâmpla și să fim mereu într-un proces continuu de restructurare. Pentru ca schimbarea să aibă loc, asta uh, impune uh, încredere. Și acest lucru iarăși se bazează pe uh, activitatea noastră științifică. Totodată e nevoie de transparență la agenție și de abilitatea de a comunica cu exteriorul, pentru că toate procesele trebuie să fie cât se poate de uh, transparente. Sprijinul comisiei a fost unul extraordinar pentru că mereu am fost încurajați să îmbunătățim uh, consistența și consecvența avizelor noastre științifice și cred că tocmai acest lucru a făcut ca încrederea să ajungă la un alt nivel. În concluzie, am încredere, la rândul meu, că și dumneavoastră veți uh, Uh, recunoaște efortul depus de agenția noastră, uh, pentru că noi acționăm în beneficiul a 500 de milioane de uh, cetățeni și avem în vedere starea de sănătate a acestora. Nu în ultimul rând, vreau să menționez pe domnul Cohen, pe domnul profesor Venel. Ei sunt legătura între comisia dumneavoastră și agenție și vreau să le mulțumesc și pentru că sunt aici și și pentru că um, fac ceea ce fac. De când m-am alăturat acestei uh, agenții, am uh, identificat foarte bine cooperarea care există între noi și vreau să uh, salut atitudinea dumneavoastră constructivă și sprijinul pe care ni-l acordați constant. Și sigur că aștept să cooperăm pe mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule Razi. Acum uh, deschid dezbaterea. Persoana noastră de contact cu Emma este colega noastră, Dagmar Roth-Berend, este prima care intervine. Acum ea este uh, cea care ne ține tot timpul la curent, uh, urmărește întotdeauna ceea ce se întâmplă la Emma, nu doar uh, și ne uh, oferă raportări uh, periodice nu doar uh, la coordonator, ci și la uh, Comisia Parlamentară. Mulțumesc foarte mult! Bun venit Pinonistico, fost coleg de-al nostru care e în primul rând Profesorul Lemmer este cel de-al doilea reprezentant al nostru, dar el își uh, cere scuze, nu poate fi astăzi alături de noi, fiindcă se căsătorește fica lui uh, mâine poimâine și am spus că acesta este un motiv bun să stea acasă cu familia, să nu mai vină la Bruxelles. Mă bucură faptul că este aici domnul Razi și că uh, colegii pot să discute direct cu domnia sa pentru a doua oară. Prima dată l-am văzut pe Ghido Razi când uh, uh, s-a prezentat în fața noastră în calitate de candidat la postul de director, e bine, iată, aproape un an mai târziu, poate să vină să ne spună cum merg lucrurile? Mă bucură faptul că uh, a subliniat din nou că produsele farmaceutice comportă anumite riscuri. Nu există medicament fără riscuri și când discutăm despre legislația cadru și despre orice uh, altceva ce are de a face cu farmacovigilența, trebuie să uh, avem în vedere acest lucru, fiindcă suntem pe teren minat și trebuie ca lucrurile să meargă cât mai bine cu putință, astfel încât farmacovigilența să fie la cel mai ridicat nivel. Mă bucur um, că ați făcut prezentarea pe care ați făcut-o, dar am două uh, întrebări și jumătate, dacă vreți. Ați spus că activitatea EMA este foarte complexă, ați menționat cele șapte comisii interconectate. Noi acum știm că uh, acele comisii uh, care cuprind Comisia pentru Farmaceutice pentru Oameni, uh, Comisia pentru uh, Mm, medicamente în termen general, pentru droguri și așa mai departe, um, sunt uh, comisii care se află în situația de a se um, transforma în mici regate. Și uh, în trecut nu am apreciat faptul că ajungeau să fie absolut de sine stătătoare și super individualiste. Ați putea, vă rog frumos, în acest context să reveniți la un lucru pe care l-ați prezentat uh, când ați fost la noi prima dată. Ați spus că există noi uh, inițiative de îmbunătățire a proceselor și că acestea ar trebui să uh, fie prioritare. Ce s-a întâmplat în primele 11 luni? Eu știu că uh, e foarte greu să uh, aduci schimbare, e, e foarte greu să dezrădăcinești niște proceduri vechi de ani de zile, Vreau să știu dacă deja ați îmbunătățit eficiența și dacă ați putea face mai mult pentru consolidarea acesteia și cum anume îmbunătățiți rețeaua, de, uh, rețeaua existentă la agenție și Totodată, ce faceți pentru a, mai, pentru a coordona mai bine structurile care există deja la EMA și anume pentru a coordona mai bine activitatea uh, celor uh, șapte comisii? Discutați și despre conflictele de interese și e un subiect foarte interesant pentru noi toți. De fapt, e un subiect care visează multe agenții. Dorea mai multă claritate, mai multă transparență. Poate că din nou ați putea uh, sublinia uh, ce s-ar putea face uh, pentru a elimina criticile care există față de EMA la acest aspect. Spuneați că e nevoie de încredere pentru ca organizație să funcționeze. Sunt de acord, dar e nevoie și de răbdare. Și recunosc, răbdarea nu e poate punctul meu forte, dar uh, mă străduiesc. Și sunt convinsă că și alții fac tot posibilul pentru a avea răbdare. Eu cred că încrederea ar trebui să existe. Uh, aveți toată încrederea noastră, puteți conta pe noi și mă bucură faptul că cooperați cu Comisia. Nu puteți uh, să funcționați altfel în trecut uh, exista o echipă care nu era mereu uh, perfectă. Sigur că tot, cu toții tânjim spre perfecțiune și sperăm că cooperarea între dumneavoastră și comisie și dintre noi și comisie va fi cât, cât se poate de bună. Mulțumesc. Sunt mai mulți uh, vorbitori înscriși la cuvânt. Îi voi numi acum. Și mai apoi închid lista vorbitorilor pentru că cei care vin mai acum, de-abia, oricum nu au auzit uh, uh prezentarea. Eh, Nikolasic, dan die Kollegin uh, Kukovic, uh, eh, Bockros, dan Michel Rivasi, Corinne Lepage, und dann möchte ich auch noch den Vertreter des Management. Și apoi vreau să dau cuvântul și fostului nostru coleg, reprezentantul uh, Comitetului de Management. Peter Lize mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și domnule Razi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezentare și eu îl salut pe uh, fostul nostru coleg uh, și vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face. Se mulțumesc și lui Dagmar Roth-Berend pentru faptul că joacă rol de punte de legătură între noi și dumneavoastră. Vreau să menționez studiile clinice. Am uh, fost într-o delegație în Londra la un moment dat și am luat la cunoștință cu satisfacție faptul că Emma este foarte activă acolo și că regula transparenței e implementată din ce în ce mai bine. Constatăm în ceea ce vește studiile clinice că apar probleme în terțele state, mai ales în ceea ce vește terțele state cu un venit uh, mai uh, redus, protecția este redusă și adesea efectele secundare nu sunt bine documentate sau nu sunt documentate așa cum ar trebui și acest lucru e un risc nu doar pentru cobai, pentru cei care participă la studiile clinice, ci și pentru pacienții de mai târziu din Europa. Dumneavoastră ați întreprins ceva mm, deja în această privință, aș vrea să știu cât de departe s-a ajuns. În Londra ni s-a prezentat o problemă. Se spunea că majoritatea cererilor de date vin de la concurență, deci nu de la cercetători independenți, ci de la alte întreprinderi farmaceutice care poate au interese antreprenoriale. Linda McEvan deja a pus o întrebare în acest sens pe atunci. Uh, nu putem să facem o diferență între uh, interesele care sunt manifestate de cei care uh, cer anumite date? pentru că sunt și interese comerciale. La Londra, pe atunci, m-a șocat un lucru. Am văzut ce se întâmplă cu uh, reglementarea în ceea ce privește uh, noile terapii, uh, terapii avansate. Există un produs uh, emis în 2007, ei bine, Mă scuzați, există un act normativ din 2007 care ar fi trebuit să fie implementat, dar noi zi de zi primim notificări de la spitale care ne spun că în loc uh, ca regulamentul să le ușureze activitatea, să uh, paveze drumul către inovare, nu face altceva decât să pună bețe în roate. Ce ați putea dumneavoastră să faceți sau ce am putea noi să facem pentru a schimba asta? Mulțumesc, Linda McEvan. Um. Thank you. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, și domnului Razi pentru că a venit astăzi alături de noi. Aș vrea să mă refer la ce spunea Dagmar cu privire la relația cu Comisia. Cred că este un lucru extrem de important. Sinceră să fiu, am fost șocată când am lucrat la revizuirea legislației privind farmacovigilența, deoarece Comisia a făcut o evaluare a punctelor slabe ale legislației actuale, iar eu am contactat EMA pentru că ă, colaborăm ă, cu ei pe legislație și EMA ne-a spus că nu a fost consultată cu privire la cele trei noi propuneri ale Comisiei. Ă, știu că există diferite funcții în EMA și în comisie, dar cred că ar trebui ca cele două instanțe să lucreze împreună pentru că altfel este un pic cam ciudat uh, cei care mm, elaborează legi să nu discute cu cei care urmează să le implementeze. Așadar, uh, cred că ar trebui să existe mai multe consultări între Comisie și EMA. Cu privire la legislația despre farmacovigilență, mă bucur că s-au făcut progrese în acest sens și îmi pare rău uh, că am fost, că am ratat prima reuniune care a avut loc la, la Bruxelles uh, în timp ce eu eram la Londra. Deci am uh, ratat uh, întâlnirea. Știu că sunt foarte multe de făcut cu privire la farmacovigilență. Pe de altă parte, această legislație a fost promovată în același timp cu legislația privind informațiile pentru pacienți, legislație care fusese blocată în Consiliu și uh, se dorea transparentizarea acestui proces. Uh, Recunosc faptul că mai sunt încă lucruri de făcut, nu doar la nivelul EMA, ci și la nivelul agențiilor naționale. Și aș vrea chiar să vă întreb despre agențiile naționale. Spuneați că sunteți uh, preocupat uh, de volumul de uh, situații în care se uh, depistează anumite semnale și care vin la EMA. Uh, bine, primiți la Londra semnale de la pacienți din Germania uh, și din Franța, dar acest lucru trebuie făcut de, de către agențiile naționale, de către autoritățile naționale, nu de către fiecare pacient individual. Și uh, Vreau să vă întreb uh, cum monitorizați eficiența agențiilor, pentru că ceea ce puteți face dumneavoastră depinde de cât de bune și cât de eficiente sunt agențiile naționale. Și mă întreb uh, ce face EMA în această privință. Și în fine, cu privire la farmacovigilență, uh, Trebuie să vă spun că sunt chestiuni pe care eurodeputații le vor monitoriza îndeaproape. Urmărim îndeaproape uh, discuțiile cu privire la listele de medicamente care sunt supuse monitorizării intense și știu că au uh, început discuții în prag cu privire la aceste simboluri ale medicamentelor și uh, există și um, uh, demersuri de lobbying, însă au existat uh, scandaluri cu privire la mediator Uh, și uh, există și alte discuții cu privire la alte medicamente, de aceea cred că împărtășiți uh, viziunea noastră și aș vrea ca această listă să fie dezvoltată la timp anul viitor, astfel încât să regăsim medicamentele. Mulțumesc. Urmează acum Miroslav Nicolasici. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule director executiv, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici. Este o ocazie extraordinară să discutăm cu dumneavoastră și mă bucur foarte mult că în uh, introducere ați spus că doriți uh, să păstrați o legătură strânsă cu această comisie, care este comisia pe fond în materie de sănătate, medicamente și dispozitive medicale. Eu am să mă refer la un lucru foarte practic. Acum uh, încercați uh, să clădiți încredere, încercați să mm, consolidați uh, direcțiile din EMA, ceea ce este foarte bine. Și așa cum spunea și Dagmar, aveți nevoie și de timp pentru a face toate aceste lucruri pe care vi le propuneți. Avem încredere în dumneavoastră că uh, Uh, veți face toate aceste lucruri în beneficiul pacienților uh, pentru obținerea de rezultate bune. Eu susțin în totalitate chestiunea legată de conflictul de interese. Am primit uh, reacții din diferite țări uh, acum că Există experți uh, care au uh, contacte, să le spunem așa, cu uh, companii farmaceutice. Este vorba de cercetători sau de foști medici și ați menționat șapte comisii diferite în EMA. Și ar trebui să știm uh, ce persoane au avut uh, contacte cu companiile farmaceutice înainte să fie membri ale acestor uh, comisii. Poate că um, studenții care au absolvit uh, facultatea de medicină sunt suficient de curați pentru a fi numiți uh, în comisie dumneavoastră. Întrebarea mea este foarte simplă. Cum evaluați cine este eligibil și cine nu? Oare n-ar fi posibil să numiți pe cineva care să nu uh, fie neapărat angajați de către comisii, ci să aibă un fel de colaborare sau cooperare. Cineva care să aibă oarecare efici, uh, experiență în companiile farmaceutice. Domnul Cucovici acum. Doamna Cucovici. Dobrodošel, dobrodošel, gospod Rasi. Glede na to, da so Aș dori să îi urez bun venit domnului Razi. Ase. Medicamentele mereu prezintă riscuri. Dar, în primul rând, apare următoarea întrebare. Ce facem cu pacienții bolnavi cronic? Cum putem să stabilim transparență și o relație cum trebuie cu acești pacienți? pentru ca ei să știe că atunci când un medicament este înlocuit cu altul, și cel de-al doilea va fi la fel de eficient. Ce propunere există așadar în această direcție? Mă gândesc la transparență în ceea ce privește uh, introducerea de uh, bioechivalenți. Sunteți de acord ca toți uh, experții implicați în uh, valorificarea noilor medicamente și testarea noilor medicamente să aibă numele publicate. Mulțumesc. Laios Borgoș. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În această perioadă, Europa este considerată drept una dintre zonele de creștere cele mai puțin uh, promițătoare din economia mondială. Însă, în domeniul științei medicale și, industria, și în industria farmaceutică, Europa este încă uh, foarte puternică și un motor de creștere foarte important. Întrebarea mea este cum putem să ne folosim de acest avantaj în beneficiul uh, lumii, dincolo de granițele Uniunii Europene. Deci cum cooperați cu instituțiile din afara Uniunii Europene pentru a promova ceea ce am realizat până în prezent? Și asta în uh, binele uh, întregii lumi, spre binele întregii lumi. Michel Rivazi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, uh, domnule Razi, în comisia noastră. Aș vrea să le spun colegilor că sunt destul de mulțumită că domnul Razi a conștientizat faptul că este nevoie de mai multă transparență în Agenția Europeană pentru Medicamente. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. În ceea ce privește conflictele de interese, uh, dumnealui a făcut niște progrese. Însă, totuși, îmi pun câteva întrebări legate de urmărire, de monitorizare. Sigur, este foarte frumos să avem declarațiile de interese ale experților, dar cum se face urmărirea și ce sancțiuni pot fi aplicate atunci când nu se respectă procedurile? În același timp, am avut uh, cazul domnului Lungren, care a plecat și care lucra într-un uh, cabinet uh, și mi-am dat seama că degeaba avem un caiet de sarcini dacă nu se aplică sancțiuni. Dumnealui uh, avea niște responsabilități, uh, dar se duce în locuri în care există legături uh, cu Agenția Europeană de Medicamente. Dar ce sancțiuni se aplică împotriva acestor persoane? Deci cred că ar trebui să luăm măsuri pentru a-i descuraja pe cei care lucrează în um, Uh, sau care au lucrat în Agenția Europeană pentru Medicamente să lucreze ulterior în companiile farmaceutice. În al doilea rând, uh, doresc să mă refer la studiile clinice. Uh, studiile clinice trebuie să fie pe internet, pe, dacă vrem să existe transparență. În, al, în ultimul rând, aș dori să mă refer la medicamente. Am avut mai multe probleme cu efectele secundare ale medicamentelor. Și întrebarea mea este dacă se fac suficiente uh, studii pentru a identifica un medicament problematic și pentru a-l scoate de pe piață. De câte ori există dubii, uh, se pune responsabilitatea în spatele medicilor prin avertizarea acestora. Dar cred că ar trebui să existe niște uh, lucruri mai clare, niște proceduri mai clare. Am văzut uh, cum au stat lucrurile cu mediator și uh, Pandemix, un vaccin care provoca narcolepsie. Există totuși niște restricții de utilizare. Deci, în primul rând, trebuie să ne concentrăm pe sistemele de alertă și pe momentul în care retragem aceste produse de pe piață. Apoi, la EMA ați făcut niște progrese dar mă întreb dacă nu cumva ar fi bine să existe un grup de lucru care să reunească parlamentari, așa cum sunt în Comisia Envi din Parlament. Parlamentari conștiincioși care să asigure această monitorizare, această urmărire. Deci eu cred că parlamentarii trebuie să colaboreze mai mult cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Mulțumesc, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, uh, domnule director. Sunt uh, de acord cu ceea ce spunea colega mea, doamna Rivazi, și mă bucur că s-au luat măsuri uh, concrete în urma dificultăților succesive cu care ne-am confruntat cu agenția controlul declarațiilor de interese, încrucișarea acestor declarații de interese cu declarațiile de interese de la nivel național ne permit să mergem în direcția cea bună. Și nu pot decât să mă bucur de acest lucru și să vă felicit pentru că cred că uh, în această situație dificilă cu care ne confruntăm în prezent, cetățenii noștri au nevoie de conștiință și uh, chestiunile de sănătate sunt uh, uh, importante ca prioritate după chestiunile economice. Și cred că trebuie să ținem seama de echilibrul global al Uniunii noastre. Întrebarea mea se referă la monitorizare sau la urmărire. Eu mă întreb ce se va întâmpla în uh, faza următoare. Și mă refer la întrebarea colegului meu legată de experții pe care îi recrutați. Cum se vor putea transpune bunele practici în deciziile concrete pe care le veți lua, în avizele pe care va trebui să le emiteți? Vă veți îndrepta către o expertiză contradictorie, așa cum dorim unii dintre noi de aici, Adică, pentru fiecare subiect care vă este prezentat, să existe argumente pro și contra, uh, să existe experți despre care se știe că lucrează cu industria și experți care nu lucrează cu industria, tocmai pentru a avea o uh, privire de ansamblu asupra diferitelor subiecte. Credeți că sensul deciziilor pe care le veți lua va putea fi schimbat ținând cont de sănătatea europenilor, dar și de finanțele publice? Chiar dacă sunteți uh, reprezentat al Agenției de Medicamente și lucrați uh, în aval, este extrem de important să lucrați și în amonte, pe prevenire. Și uh, întrebarea mea se referă și la legătura cu celelalte agenții europene care lucrează în domeniul prevenirii. Există boli care costă foarte mult pentru sistemul de sănătate și aș vrea să vă întreb cum uh, uh, veți uh, identifica noi metode de prevenire pentru a reduce patologiile, pentru a asigura o mai bună calitate a vieții pentru cetățenii noștri și pentru a reduce costurile. Mulțumesc! Vielen Dank. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnul Pirilo. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt ultimul vorbitor și aș dori, în primul rând, să-i urez bun venit domnului Rasi, care a fost numit uh, în funcție de curând în noiembrie anul trecut. Iată de ce cred că e prea curând acum să evaluăm uh, activitatea acestei agenții. Ne spune domnia sa că medicamentele nu sunt uh, lipsite de riscuri, ceea ce înseamnă că sarcina domniei sale va deveni din ce în ce mai grea. În egală măsură, consider că sănătatea cetățenilor europeni și acelora care se bucură de roadele uh, muncii agenției depind de activitatea acestei instituții. Iată de ce mă folosesc de acest prilej pentru a, a fi de acord cu a, domnia sa, care a fost A, care s-a ocupat de regiunea Calabria înaintea mea Și am aflat azi dimineață de la alți colegi, de la mm, coordonatorul meu, doamna McAven, și de la alți colegi, sunt sigur că prezența sa și autoritatea sa, dat fiind uh, experiența bogată pe care o are în uh, domeniul farmaceutic, va permite EMA să facă progresul pe care trebuie să-l înregistreze. Îmi amintesc că am uh, înființat departamentul uh, farmaceutic la universitatea din regiunea mea natală, iar eu am fost cel care a tăiat pam- panglica la inaugurarea acestui nou departament universitar. Îmi cer scuze că uh, am uh, menționat acest lucru, această digresiune, dar uh, sper că îmi permiteți, fiindcă suntem prieteni vechi. Sigur, mulțumesc foarte mult și vă mulțumim, îți mulțumim, Mario, și pentru um, acea nuanță personală. Toate astea țin uh, de munca noastră aici, la Parlamentul European. Domnul uh, uh Nistico a jucat un rol foarte important în Calabria și în Parlamentul European, astfel încât poate aș putea să-i dau cuvântul acum, dacă ar dori să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Toată lumea înțelege acum de ce sunt uh, atât de flatat și de încântat de fiecare dată când vin aici. Mulțumesc foarte mult. N-am fost raportor, am Uh, cu privire la um, medicamentele naturiste și noi am fost părinții acestui uh, raport, uh, Peter, și acum vedem că luptăm împreună pentru folosirea terapeutică a celulelor STEM. Am discutat în nenumărate rânduri despre reprogramarea celulelor STEM adulte pentru, același, pentru a fi folosite pentru același uh, individ. Mulțumesc foarte mult, uh, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc uh, lui Mario Pirilo, care a fost un vicepreședinte extraordinar și vreau să vă, vă să vă împărtășesc părerea mea cu privire la rolul profesor, domnului profesor Rasi Fiindcă nu este un rol ușor, ne face să tremurăm din rărunchi Și nu numai asta, eu am făcut parte din Consiliul Executiv. Vreau să vă spun că Acum uh, se prefigurează o noutate, o viziune strategică nouă, mai mult dinamism în uh, activitatea sa. Așa cum a spus Dagmar, să ne gândim că este vorba de coordonare între mai multe comisii, între mai multe părți de lucru. Aceasta nu era lesne deloc și noi am... Uh, iar uh, domnia sa se descurcă excelent, mai mult. Dați-mi voie să vă spun că în ceea ce privește activitatea Parlamentului European în, pe marginea farmacovigilenței, eu am uh, uh, depus un amendament în, la raportul Patri, principiul precauției și am, am scris acolo de fiecare dată când se comercializează medicamente noi produse noi care ar, sau elemente noi care ar putea reprezenta un risc la adresa sănătății cetățenilor, atunci eh, ar trebui ca o anumită parte mică din venituri să se ducă către cercetare. Acum avem farmacovigilența, înțe eh, sigur înțelegem cum stau lucrurile, ne confruntăm cu o criză economică, banii lipsesc, dar e vorba de o sumă mică și este o acțiune normală din punct de vedere, de vedere etic. Până la urmă, industria farmaceutică ar trebui să-și aducă mica sa contribuție, dar problema este următoarea. Trebuie să găsim un echilibru uh, între nevoia de a avea această atitudine proactivă în domeniul uh, farmaceutice și, uh, în dar, uh, fără să, să scăpăm uh, lucrurile din uh, mână. Avem nevoie de farmacovigilență eficientă care care să ofere uh, răspunsurile necesare unor întrebări privire la toxicitate și așa mai departe. Încă un aspect pe care aș dori să îl spun lui Dagmar, în ceea ce privește testele clinice. Există deja un organism ca, precum Agenția Europeană pentru Medicamente, care desfășoară această activitate de ani de zile. De ce să există o suprapunere la nivelul comisiei? Nu cred că este necesar. Până la urmă, se vor răstârni conflicte pe viitor când am fost la Organizația pentru Medicamente pentru Uz Uman, au, m-am confruntat cu un conflict asemănătoare. Această... Am, m-am ocupat de un uh, aviz care s-a confruntat cu probleme și până la urmă acesta trebuie să fie schimbat, fiindcă oricine poate să facă greșeli. Și eu cred că este important ca pe viitor să se evite astfel de conflicte. Iar în cele din urmă, dacă îmi permiteți, Vreau să vă spun că sunt convins că Emma, sub uh, controlul Parlamentului European, bineînțeles, și al Comisiei, va reuși să dea dovadă de echilibru și să răspundă nevoilor uh, um, consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult și pentru activitatea dumneavoastră la Consiliul, Execu- Consiliul Executiv și dau acum cuvântul domnului Razi pentru a răspunde întrebărilor adresate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, sper să pot răspunde tuturor întrebărilor. Mi-am notat aici cu sârg, îmi cer scuze din capul locului dacă o să omit câte ceva. În primul rând, în ceea ce privește întrebarea doamnei Rod Berend cu privire la complexitatea activității noastre și uh, măsurile pe care le luăm pentru a îmbunătăți eficiența activității noastre. Acționăm pe două direcții, științific și de gestiune. La nivel științific avem o, uh, o, un, Uh, avem comitete și uh, activități uh, tematice. Avem șapte comisii care se ocupă de anumite elemente sau etape ale produsului, iar acum am înființat un comitet științific de coordonare unde se întrunesc toți șefii de comisii încercând să anticipeze problemele și să introducă mai multă consecvență în uh, activitatea noastră, fiindcă uneori trec ani de zile de la o etapă la cealaltă, astfel încât e nevoie de un cadru special pentru a asigura consecvența activității noastre. În al doilea rând, am creat o echipă a scriitorilor științifici, ceea ce înseamnă că astfel putem uh, da o mână de ajutor raportorilor, experților, pentru a ajunge la un uh, aviz științific uh, mai lizibil și mai uh, viguros, mai ușor de înțeles, în momentul în care e nevoie să ni se înțeleagă deciziile, fiindcă um, comunicarea joacă un rol foarte important în ceea ce privește crearea de încredere. Am um, redus uh, deja trei uh, grupuri de lucru, aveam 76 uh, de grupuri de lucru și 3500 de experți, ceea ce înseamnă că acum am reușit să Uh, încorporăm uh, toată, toate cunoștințele pe care ni le oferă ei, dar dacă nu simplificăm acest proces, nu-l modernizăm, uh, pierdem o parte a acestei experiențe. Iar acum intrăm pe direcția de gestiune. Avem um, o um, acțiune care se numește OPEX, Excelența Operațională, unde analizăm fiecare proces iar această activitate a, a dat roade deja foarte importante în ceea ce privește realocarea personalului. Am decongestionat resursele pe alocuri și au fost redirecționate acolo unde este nevoie de ele. În egală măsură am reușit să facem și unele economii bănești. În final, vreau să vă spun că tot întreg procesul uh, informațional și comunicațional uh, care este alcătuit din uh, baze de date extrem de complexe, este în curs de reorganizare. Poate vi se pare banal, dar uh, în acest fel vă dați seama cât de mare este efortul făcut. Am reușit să uh, eliberăm 3 milioane de euro deja pentru a fi realocați către alte domenii unde se nevoie, un, cum ar fi uh, farmacovigilența, unde sumele nu au fost încă stabilite. Aceste sunt, acestea sunt cei trei uh, uh, piloni de eficiență și vreau să vă spun uh, că uh, managementul a fost foarte flexibil uh, și uh, ne-a sprijinit extrem de mult în această abordare. Uh, Sper, uh, deci, că am uh, răspuns la o parte din întrebările adresate astfel. Domnul Delize a vorbit despre transparență. Din câte văd eu aici, ce mi-am notat, Am luat nenumărate măsuri cu privire la transparență, care reprezintă una dintre prioritățile noastre. În primul rând, este vorba de publicarea procesului verbal și a ordinii de zi a uh, comisiilor. Am uh, început mai întâi cu trei comisii, după care vom vedea cum evoluează lucrurile și sperăm că în curând vom putea face publice toate ordinele de zi și toate procesele verbale ale comisiilor, ceea ce privește testele clinice. Datele acestor teste clinice vor fi publicate în curând și astfel vom reuși să răspundem unei solicitări, unei întrebări care a fost adresată de mulți dintre dumneavoastră aici. Pe 22 noiembrie va avea loc o reuniune foarte importantă pentru a vedea cum putem furniza aceste date, asigurându-ne că nu doar concurența are acces la aceste date, ci și mm, publicul larg care trebuie să înțeleagă de ce s-au luat anumite decizii și care sunt argumentele științifice. E nevoie de echilibru și sper că vom uh, reuși să ne bucurăm de cooperarea tuturor celor implicați în acest exercițiu, fiindcă am spus deja că vom publica aceste date ale testelor clinice până la finalul acestui an. Așa cum ați spus și dumneavoastră, această, această problemă a echilibrului este una dintre cele mai importante. Se vorba de echilibrul dintre uh, persoanele uh, care beneficiază de pe urma acestor date și persoanele care au un avantaj uh, neloial. Apoi, în ceea ce privește țările terțe și testele clinice, avem foarte multe structuri deja. În aprilie 2012 am avut un grup de reflexie cu privire uh, la modul în care trebuia metodologia în ceea ce privește acceptarea datelor de teste clinice din afara Uniunii Europene. Încercăm să ne asigurăm în cea mai mare parte că se respectă declarația de la Helsinki, iar apoi uh, încercăm să ne asigurăm că inspecțiile și controlele joacă un rol foarte important în acest exercițiu. Până la urmă, trebuie să ne dăm seama că um, mandatul inspect, inspectorilor noștri este limitat. Nu putem să monitorizăm în mod direct uh, la fața locului modul în care sunt implicați bolnavi în aceste teste clinice în afara Uniunii Europene, iar aceasta este o problemă semnificativă. Sper că vom avea ocazia să ne aplicăm mai mult asupra acestei probleme și să vedem și la, și, și la nivel juridic um, care sunt căile noastre de acțiune. Apoi, în ceea ce privește terapiile avansate. E adevărat că a fost lansat un singur produs uh, aceasta este o mare îngrijorare a mea, fiindcă înainte să dețin acest post, m-am uh, uh, am activat în cercetare în domeniul terapiilor avansate. Deci aveam mari speranțe în acest domeniu. Pot să spun că prima terapie cu gene a a, este considerată o, un succes. Poate mulți uh, consideră că lucrurile au stat exact invers, dat fiind că a fost atât de greu să se ajungă la o decizie finală. A durat doi ani și uh, a fost pe masa de discuții a trei comisii, dar până la urmă s-a ajuns la o soluție. Trebuie să spunem că pentru prima dată s-a făcut o evaluare cu, pe baza unei evaluări complet diferite, nu bazată pe instrumentul statisticilor, care este principalul instrument, sau alt instrument decât numărul populației, astfel încât haideți să privim lucrurile în mod pozitiv. În cadrul legislativ actual, comisiile au, nu au renunțat, au uh, perseverat până au găsit o soluție pentru a, pentru a scoate pe piața această tehnologie și astfel, iată, au fost deschizători de drumuri, ceea ce reprezintă un stimulant pentru mai mult curaj, pentru mai multă îndrăzneală în ceea ce privește terapiile avansate. Un alt motiv de optimism reprezintă proces, procesul în curs în ceea ce privește terapiile avansate. Ne dăm seama că 80% dintre produse, 250 de pildă, se uh, află în uh, faza întâi, uh, care este o fază foarte avansată. Pe viitor, uh, această fază va fi, evalua, va fi finalizată și va trebui să evaluăm 250 de produse într-un, uh, într-un uh, mediu mult mai încrezător și astfel uh, va trebui să evaluăm și să um, cântărim aceste noi terapii, aceste noi produse. Iată de ce sunt, iată motivul meu pentru optimism. Și în ceea ce privește circulația și în ceea ce privește, mă scuzați, Eh, repartizarea personalului. Văd că s-a operat eh, oarecare schimbare în ceea ce privește specialiștii, experții pe care, am voi, pe care îi avem. S-ar putea să avem nevoie de uh, alte uh, experți din alte domenii în afară, în afară de uh, chimiști. Deci, cred că în linii mari abordarea noastră este bună. Poate că nu m-am exprimat foarte uh, clar, dar cred că, într-adevăr, avem, activitatea este foarte bogată, activitatea care se desfășoară la ora actuală. Doamna McKevin a, a um, um, vorbit despre relația comisia. Cooperăm foarte bine cu comisia am început această cooperare foarte bună, în mod sistematic, avem schimb de păreri regulat cu directorul general. Știu că personalul de la EMA este, păstrează un contact regulat cu comisia. Poate că există unele greutăți în ceea ce privește monitorizarea întregii activități în desfășurare, dar sper că pe viitor experiența noastră va fi recunoscută și uh, vom fi primiți și noi în procesul legislativ, uh, la nivel tehnic, bineînțeles, uh, în ceea ce privește contribuția tehnică pe care o putem aduce, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra Um, vieții, iar un, o, o contribuție foarte importantă de care Comisia sigur își va da seama, dar, cum spuneam, nu cred că ne vom confrunta cu probleme mari pe viitor. Dați-mi voie să... În ceea ce privește Black Symbol, am discutat la PRAC, din păcate reprezentanții societății civile nu sunt încă acolo, deci trebuie să ne consultăm cu un grup de lucru extern. Acest simbol negru a fost uh, adoptat și uh, vom ajunge la comisie pentru decizia finală. Asta, asta știu eu acum. ce privește statele membre, aici e vorba, ați ridicat o îngrijorare foarte importantă pentru mine. Nu este vorba de faptul că mm, heterogenitatea a izvorât mm, din mm, relația industriei sectorului medical și a pacienților în relația cu EMA. Este vorba de faptul că avem 27, poate 28 de sisteme eterogene în ceea ce privește uh, detectarea și descrierea semnalului, iar din păcate nu știm ce sisteme există pentru uh, curățarea semnalului, fiindcă s-ar putea să existe o suprapunere a semnalelor uh, să avem trei semnale de la același eveniment. Aici este vorba despre caracterul heterogen. Și nu avem nicio experiență în acest sens. Trebuie să fim pregătiți suntem, avem uh, acțiuni pe, deja în pregătire, dar nu există experiență deocamdată. Pe site aveți deja o listă a 100 de substanțe active um, pentru care unele state membre au fost desemnate spre monitorizare. Acesta este un semn foarte bun de cooperare în ceea ce privește schimburile care au loc cu statele membre, fiindcă îngrijorarea există. Acum, în ceea ce privește experții, Conflictul de interese, exercițiul desfășurat în acest sens, a însemnat că am redus grupul de 4.000 um, de experți la 3.500. Acest lucru a mers pe două căi. În primul rând, în, cred că este un semnal foarte bun faptul că avem un sistem eficient pentru depistarea conflictelor de interese. Există și îngrijorarea că în momentul în care un expert a lucrat pentru o companie 3-5 ani, poate că s-au pierdut unele calități. Poate că există o problemă și concurența în acest domeniu este o problemă și aici am luat contact cu companiile am, pentru că pentru companie este mult mai ușor să atragă experții fiindcă îi plătesc uh, iar uh, volumul de muncă este în permanentă creștere și cred că ar fi înțelept um, ca mediul de afaceri să nu folosească toți experții, fiindcă după aceea vor trebui să folosească experți noi pentru a evalua produsele, deci ar fi contraproductiv. Noi avem, uh, iar apoi în ceea ce privește bolile foarte rare, rare s-ar putea să nu avem decât un singur expert la dispoziție astfel încât uh, am în acest exercițiu pe care l-am desfășurat și o să revin apoi la exercițiul general prin care am încercat să avem o abordare mai bine organizată cu comisiile. Ei bine, în termen general, trebuie spus că comisiile folosesc uh, un, un segment al, al exp, exper, exp, experților diferiți și am s-a dorit acum identificarea unui grup de experți pentru fiecare domeniu terapeutic și să se folosească aceștia pentru a înlesni găsirea unui expert. Acum mă uit la ce au făcut la FDA, unde au o lipsă de 25% de posturi vacante de experți din cauza acestei lipse de concurență. Acum, ce se întâmplă? Avem uh, acum uh, încercăm acum să încurajăm industria și aici cred că răspund uh, colegilor Lepa și Rivazi uh, Problema este documentul pe care trebuie să-l controlăm, declarația de interese, este destul de limitat. Avem la dispoziție CV-urile și, bineînțeles, le mulțumim tuturor celor care ne atrag un semnal de alarmă, dar nu avem resursele necesare pentru a urmări constant apariția uh, acestor uh, conflicte de interese. În SUA există o legislație care se numește Sunshine Act și un, prin care se solicită companiilor să dea lista experților folosiți pentru fiecare teste clinice, precum și declarațiile de interese aferente și uh, uh remunerările Controlele, bineînțeles, există, sunt un element de rutină al activității noastre. Nu este vorba doar de o activitate singulară. Dar e foarte greu să obținem toate documentele, să verificăm toate documentele aferente declarației de interese. Nu avem resursele necesare. Transparența a, toate declarațiile de interese sunt acum clasificate și publicate pe site-ul nostru de internet, astfel încât toată lumea poate să-și aducă contribuția, să ne ofere informații și atunci, bineînțeles, vom lua, vom lua măsuri în consecință. CV-urile sunt uh, actualizate în mod constant, anual. Apoi, uh, doamna Cucovici Acum, dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, cum putem informa pacientul despre efectele secundare ale unor boli cronice și cum putem uh, detecta interacțiunile între două medicamente administrate în același timp. Într-adevăr, o întrebare foarte bună, o întrebare cheie la nivel științific. Nu avem prea multe posibilități de a afla toate aceste informații dinainte. Deci, văzând și făcând, din păcate doar în momentul în, dacă întrebarea dumneavoastră este cum să, cum să anticipăm cât, la nivel cât mai înalt aceste um, efecte și să informăm pacientul din timp, sunt de acord cu, um, cu îngrijorarea dumneavoastră. Cred că în ceea ce privește geriatria, uh, grupul uh, respectiv din uh, cadrul agenției, care din păcate nu are resurse suficiente, se ocupă de exact acest aspect, fiindcă populația vârstnică folosește un uh, număr semnificativ de medicamente în același timp, neștiind care poate fi interacțiunea între acestea. Acum strângem uh, date despre aceste interacțiuni și efecte suprapuse, fiindcă speranța de viață a crescut foarte mult. Nu am avut până acum, nu ne-am confruntat până acum uh, cu aceste probleme. iată, din fericire, acum a crescut speranța de viață și ne confruntăm cu aceste probleme. Există instrumente, cum ar fi uh, genetica, nanotehnologia, care ne permit să detectăm uh, semne timpurii, uh, o fel de prognozare anticipată a acestor interacțiuni sau efecte secundare. Bineînțeles, orice informații, uh, orice cunoștințe aici vor fi integrate procesului în desfășurare. Apoi, o altă întrebare de la domnul Bocoș. Sper că v-am pronunțat bine numele. Ce facem la nivel uh, internațional? Cred că, în primul rând, aș dori să vă spun că majoritatea eforturilor noastre se îndreaptă către consolidarea capacității de control și inspecții. Uh, poate sună plictisitor, uh, dar uh, vă spun că am trimis o echipă de experți în Asia pentru controle, când echipa mea s-a întors, venea la fața locului echipa FDA și apoi o altă echipă de la alte organisme. Deci, dacă mergem, dacă toate, toate instituțiile își trimit echipe într-un loc să inspecteze același lucru, nu ne folosim bine resursele. Deci, încercăm uh, acum să existe cooperare la nivel internațional și avem sprijinul Comisiei în acest sens. Uh, Avem foarte multe memorandumuri de înțelegere, acorduri de confidențialitate și așa mai departe. Avem foarte multe instrumente la dispoziție și ne folosim de toate instrumentele pe care le avem, cărora li se alătură și instrumentele comisiei și schimbul de informații aici joacă un rol crucial, de pildă cazurile de, cazurile de meningită din SUA, înainte de comunicarea de presă, cu două zile am fost uh, asigurați că este vorba doar de cazuri izolate, nu de uh, un focar extins din cauza unor uh, practici defectoase, dar iar acum, doamnă Rivasi, cred că am răspuns toate întrebărilor poate direct sau indirect, cer scuze dacă am uh, omis ceva. Dacă nu mă înșel, v-ați referit uh, la un aspect extrem de interesant pentru mine. Este vorba de publicarea datelor testelor clinice. Când va avea loc aceasta? Ați spus, uh, ați spus dumneavoastră că acest lucru este înspre că beneficiază consumatorii, cetățenii despre, de pe urma acestor date și, cum am spus, data de 22 noiembrie este cea prefigurată și încercăm să facem uh, publice aceste date și să fie puse la dispoziția tuturor. Cred, dacă nu mă înșel, că um, asta a întrebat și doamna, doamna Lepage Cred că dumneavoastră, dacă nu mă înșel, ați uh, ridicat uh, următoarea problemă a uh, retragerii de pe piață, dacă aceasta va fi făcută publică sau nu. Cred că aici cel din urmă amendament al legislației din domeniul farmacovigilenței acoperă acest lucru. Deci în fiecare, dacă în orice stat membru se retrage de pe piață un produs, acest, această informație trebuie făcută publică și bine argumentată și va fi analizată de Comisia PRAC. Cred că Acum uh, mulțumesc domnilor Pirilo și Nistico pentru laudele exprimate și sper să nu vă dezamăgesc pe viitor. Îmi cer scuze dacă am omis ceva. Sunt gata să vă mai spun și alte lucruri, să vă mai adaug și alte informații. Vă mulțumesc! Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts Domnule Rase, eu nu cred că ați uitat nimic mai exhaustiv de atât. Nu se putea răspunde întrebărilor, am fost impresionat. Pentru că doar din noiembrie trecut sunteți uh, în această funcție. Felicitări, mulțumesc pentru felul în care v-ați prezentat astăzi aici, aici și uh, există un, o ofertă din partea EMA către colegi de cooperare. În ceea ce privește raportorii. După cum ați spus, e deschisă și ușa pentru aceștia în cazul în care au nevoie de informații. Mulțumim! Noi vrem ca la agențiile noastre să fie cei mai buni experți. Să lucreze pentru noi, să implementeze și să controleze legislația, dar, așa cum s-a spus, E foarte fină demarcația între conflictul de interese și a obține cei mai buni experți. Transparența este un punct foarte important, dar după transparență apare invizibilul. Și trebuie să fim foarte atenți când cerem mai multă transparență, să nu uh, se piardă în practică, să poată fi bine gestionată în practică și utilizată cum trebuie într-un scop nobil. Mulțumesc foarte mult, vă urez dumneavoastră, lucrătorilor, colaboratorilor noastre și colegului nostru din uh, Consiliul Director toate cele bune în tot ceea ce faceți. Noi oricum avem uh, persoana de contact uh, pentru Emma, pe o avem pe Dagmar Rothbern și astfel vom păstra o bună cooperare. So, jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Și acum, dragi colegi, trecem la punctul 4. E vorba de substanțele radioactive din apă destinată consumului uman. Raportoare este doamna Michelle Rivazi. Pregătiți-vă, pregătiți-vă, pentru că 2-3 și începem. Merci, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acesta este un raport cu privire la o propunere de directivă a Consiliului care stabilește protecția sănătății populației împotriva substanțelor radioactive din uh, apa destinată consumului uman. Este un subiect așadar care ne vizează pe toți, pentru că se referă la concentrația de substanțe radioactive. Prima problemă este uh, care este legislația uh, conexă. Dacă ne uităm la propunerea comisiei, știți că există o directivă privind apele din uh, 98 care include uh, substanțele de decontaminare. Și în uh, mod curios, Comisia ar vrea să scoată aceste substanțe radioactive și să le includă în legislația Euratom. Ei bine, este o problemă care ne uh, atrage atenția tuturor. Adică, în directiva APE avem norme cu privire la substanțele chimice, pentru că au un impact asupra sănătății și tot ce se referă la substanțele radioactive va fi pus în legislația Euratom pe care noi ca parlamentari nu avem puterea de codecizie. Eu aș cere o schimbare uh, în ceea ce privește legislația. Adică această parte legată de substanțe radioactive să fie asociată directivei privind apele din 98 și toate normele care se vor referi la substanțele radioactive să fie incluse în directiva privind apele. Uh, pentru că nu există niciun motiv uh, ca cele două să fie diferențiate. Ieri a avut loc o reuniune a raportorilor din umbră și toate grupurile politice au fost de acord cu această schimbare în legislație. Acesta este primul punct. Al doilea după cum veți vedea în propunerea comisiei, separă radioactivitatea naturală de radioactivitatea artificială. Știți că în cazul radioactivității naturale, în unele regiuni uh, Europa, uh, poate să existe radium 226, um, cum se întâmplă într-o regiune din Franța. Și există legislația care spune că nu trebuie să se depășească o anumită limită de admisibilitate a substanțelor radioactive respective naturale. Uh, dacă sunt substanțe naturale, nu înseamnă că sunt uh, inofensive, pentru că există și substanțe radioactive naturale care pun probleme. Propunerea comisiei este să le unim pe cele două. Acum eu mă întreb dacă nu cumva ar trebui să separăm cele două. Există radioactivitate naturală și trebuie să instituim măsuri pentru a putea diminua radioactivitatea naturală și pe de altă parte există radioactivitatea artificială pe care trebuie să o separăm, pentru că radioactivitatea artificială se referă la la efluenții radioactivi deversați de centralele nucleare. Este vorba de uh, deversări de substanțe radioactive care pot să afecteze și instalațiile industriale. Dacă punem cele două la oaltă și dacă spunem că cele două substanțe uh, cumulate nu trebuie să, de- să depășească 0,1 uh, pe an, atunci există un risc pentru sănătate. Uh, și cred că aceasta este o problemă, pentru că dacă le cumulăm pe cele două, asta înseamnă implicit că diluarea radioactivă în apă este autorizată, știind totuși că nu trebuie să depășească un anumit nivel. Deci eu propun două lucruri. Avem radioactivitatea uh, naturală, artificielle, qui va être plus réduite și radioactivitatea artificială care trebuie să uh, fie mai scăzută, pentru că dacă găsim cesiu 27 sau cobalt sau alte substanțe, asta înseamnă că există instalații industriale care deversează în ape și trebuie să se facă o anchetă. Uh, eu am fost responsabil într-un laborator de radioprotecție și când făceam măsurători ale apei, în amontele uh, centralelor uh, nucleare am găsit iod radioactiv, pentru că acestea nu, dar acestea nu puteau proveni de la centrală, pentru că erau în amonte și făceam, am făcut o anchetă și mi-am dat seama că acele substanțe radioactive veneau de la spitare care aruncau iod radioactiv în efluenți și uh, aceste, acest efluent se vărsa în Garon, în râul Garon din Franța. Și aceasta a declanșat și o anchetă. Un alt lucru important în această directivă se referă la faptul că normele sunt fixate pentru cine. Dacă vă uitați la propunerea comisiei, normele sunt fixate pentru un adult. Ori, uh, când vorbim despre apă, uh, apa uh, se adresează și copiilor de un an, copiilor de șase ani, dar și adulților. Uh, și ideea este să ne adresăm populației critice, populației uh, celei mai fragile. Așa că eu am făcut uh, noi propuneri care să se adreseze populației critice și este vorba de populația de copii de un an. Dacă normele sunt fixate pentru copii de un an, Uh, pentru ca mamele să le dea copiilor apă din biberon, atunci va fi protejată toată populația, inclusiv adulții și persoanele în vârstă. Există un lucru ciudat din partea Comisiei. Este în dezacord cu tratatul Euratom din 96 uh, și se spune că trebuie să se țină cont de grupurile de vârstă. Uh, Uh, cum vor fi protejați copiii de un an uh, dacă se dau norme pentru persoanele adulte, mai ales când vorbim despre apă potabilă. Un alt principiu este cel poluatorul plătește. Dacă regăsim radioactivitate artificială, atunci poluatorul trebuie să plătească pentru uh, măsurile de atenuare uh, a Uh, substanțelor radioactive. Deci este vorba de principiul poluatorul plătește. Și pe de altă parte este vorba de întărirea controalelor. Uh, dacă nu există surse radioactive în regiunea în care se face controlul apei potabile, uh, nu se lvește la nimic să facem uh, astfel de activități. Experiența mea spune exact contrariul. Atunci când se fac măsurători ale apei, trebuie să se facă și măsuri chimice, dar și măsurători uh, de radioactivitate. Asta ne permite să avem un punct zero, un punct de referință și abia atunci putem să facem această ă, diferență între radioactivitatea artificială provenită de la spitale, de la centrale nucleare și cea naturală. Și dacă nu se găsește nimic ă, la măsurătorile de radioactivitate, atunci este în regulă. Uh, Uh, dar uh, trebuie ca toate punctele de referință să fie uh, calculate și abia apoi putem să ne permitem o oarecare flexibilitate. Iată, în mare, elementele acestei directive oricum ar fi, trebuie să știți că este important să facem această modificare legislativă. Putem să facem acest lucru în uh, baza tratatului de la Lisabona. Dacă partea de substanțe radioactivă este transferată la legislația Euratom, uh, noi, parlamentarii, nu vom mai avea puterea de a fi consultați și de a putea interveni. Deci, responsabilitatea parlamentarilor este extrem de importantă pentru această directivă. Mulțumesc! Mulțumim pentru că ne-ați uh, introdus ne-ați prezentat această temă și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, numele PP, domnul Miroslav Micolașici. Micolașic, domnule președinte, se corecte, corectează vorbitorul. Mulțumesc! Voi vorbi acum în limba mea maternă și vreau să vă spun că noi am avut niște reuniuni foarte bune cu uh, raportoarea și am găsit un numitor comun uh, la mai multe aspecte, deși nu în totalitate. Oricum, per ansamblu, noi sprijinim ceea ce se întâmplă și considerăm că este absolut necesar să schimbăm temeiul juridic. E vorba de o problemă foarte gravă, pentru că apa potabilă e vizată, este apa pe care o consumăm noi, pe care o consumă copiii, iar uh, e foarte clar că Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus. menționăm articolul 191, care este necesar pentru o decizie. E necesar să discutăm alte câteva detalii tehnice. Mai există câteva elemente inovatoare pe care vrem să le uh, introducem acolo cu privire la uh, apa îmbuteliată, de exemplu sunt uh, subiecte pe care trebuie să le um, adaptăm, dar eu cred că vom reuși să facem asta prin uh, intermediul amendamentelor. Și apoi există standardele pentru adulți, standardele pentru copii, e posibil ca apa de la robinet pe care noi o utilizăm pentru um, pregătirea pe, pe care noi o utilizăm la bucătărie, pentru pregătirea uh, alimentelor pentru copii. Uh, e foarte important ca aceasta să fie una care să nu conțină substanțe periculoase și din acest motiv e nevoie să impunem un uh, nivel minim. Eu uh, sper uh, că un alt dialog va oferi soluții concrete. Eu sunt de acord cu doamna Rivazi că e necesar să facem audiere cu experți, dar nu doar să ne întâlnim cu un expert, ci cu mai mulți. De exemplu, să ne întâlnim cu, și cu uh, un medic care să ne explice ce efecte au aceste substanțe radioactive conținute în apă asupra omului, asupra copiilor în mod special. E un proiect pe care noi îl susținem și uh, cred că în acest sens va fi nevoie să uh, schimbăm puțin calendarul Eu cred că avem nevoie de mai mult timp până finalizăm raportul. Noi uh, susținem că principiul care trebuie să stea la baza acțiunilor este acela că poluatorul plătește și acesta trebuie să fie o condiție sine qua non. Mulțumim. De la Socialiști și Democrați, domnul Tănăsescu. Thank you, Mr. Chairman. First of all, uh, I would like to congratulate the rapporteur. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna raportor Ivazi pentru o activitate extraordinară. Raportul este bine structurat și subliniază nevoia de a impune un control mai ferm asupra substanțelor radioactive conținute în apa destinată consumului uman. Sunt de acord cu raportorul de dragul certitudinii și consistenței juridice în ceea ce privește calitatea apei potabile, regulile din acest domeniu ar trebui să fie încadrate în litera tratatului. Salut distinția care se face în proiectul de raport între diferitele tipuri de surse de radioactivitate naturală și cauzată de om și trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă cu acele uh, zone mai uh, predispuse la radioactivitate. Prin amendamentele mele vreau să sporesc transparența pentru consumatori. Protecția consumatorilor este de fapt un element prioritar pentru mine. Consumatorii trebuie să fie bine informați în ceea ce privește substanțele radioactive și în ceea ce privește calitatea apei uh, potabile din Uniunea Europeană. Date fiind evenimentele recente din Japonia, la Fukushima, statele membre ar trebui să ofere instrucțiuni rapide uh, pentru ca populația să fie pregătită pentru un asemenea dezastru. E necesar și un call center pentru anunțarea de incidente în ceea ce privește uh, eliminarea de substanțe radioactive dat fiind că în statele membre există metode foarte diferite de monitorizare a radioactivității uh, substanțelor conținute în apă, eu cred că ar fi bine ca statele membre să o primească un ghid de uh, bune practici pentru monitorizare. Un alt punct, un ultim punct, domnule președinte, statele membre ar trebui să aibă doi ani la dispoziție pentru a se conforma cu acest act normativ în loc de un an, așa cum o propune uh, textul inițial. În acești doi ani, statele membre ar avea suficient timp să-și adapteze tehnologia în laboratoare și să amendeze legislația națională deja în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum, din partea liberalilor, domnul Panayotov. Sau nu este? Nu este. Nici celălalt nu este. nu nimic. Richard Sever, eh, eurodeputatul anului. Felicitări! Mulțumesc și mulțumesc și colegilor care m-au votat. Vreau să subliniez că avem uh, de-a face cu o cooperare foarte bună la nivelul tuturor grupurilor politice. Uh, după cum am spus și în discursul meu, eu cred că e uh, o comisie foarte bună, avem o comisie bună, cooperăm bine și acum permiteți-mi să trec la subiect. Michel Rivazi a prezentat un raport foarte bun, uh, sunt uh, de acord cu ea aproape în totalitate, mai ales în ceea ce privește critica manifestată față de temeiul juridic ales pentru această propunere. Deci, perfect de acord cu raportoarea. Eu cred că Comisia a încercat, pe de o parte, să uh, ciuntească din puterea Parlamentului și, pe de altă parte, prin această acțiune, a încercat să prescrie anumite controle care de fapt nu se ridică la standardele optime. Pentru că eu sunt uh, raportor pe uh, uh, substanțele conținute în apă, în apă în general, Uh, vedem că aici avem un subiect de fapt și mai important, pentru că e vorba de apa potabilă destinată consumului uman. Deci noi ar trebui în codecizie să avem un cuvânt de spus, pentru că, de exemplu, la substanțele prioritare există mult mai multe detalii și uh, cetățenii uh, trebuie să fie bine reprezentați pentru a fi protejați. Uh, Apa potabilă este un subiect foarte important, sensibil din punct de vedere politic, mult mai important pentru cetățeni decât altele. Și uh, statele membre au o uh, mână liberă în ceea ce privește controlele, uh, cât de des sunt întreprinse acestea, în ce măsură și așa mai departe. Și mi se pare că acest lucru, de fapt, contravine a ceea ce ne imaginăm noi în Parlament, pentru că, de fapt, nu e niciun fel de protecție din cauza acestei fragmentări. Așa că temeiul juridic trebuie să fie modificat modificat, trebuie să revenim la 192, așa cum s-a întâmplat și în ceea ce privește directiva inițială cu privire la apă. Această justificare a comisiei nu ține, în opinia mea. Radioactivitatea, că e artificială sau naturală, are aceleași efecte. Și este foarte important ce ne spune Michel Rivazi, că se poate face o verificare separată astfel încât să avem o cercetare pe bază de cauză și apoi efect. Uh, doar așa putem să implementăm anumite măsuri. După cum a spus și domnul Nicolașic în discursul domniei sale, trebuie să vedem exact care uh, nișe sociale sunt uh, afectate pentru că nu e atât de grav dacă oamenii nu consumă apa, dar când e vorba de apă potabilă, de apă care chiar se consumă și dacă e consumată de femei însărcinate, de copii, atunci automat avem probleme foarte, foarte grave, pentru că există grupuri foarte sensibile de oameni. Mie mi se pare că trebuie să ne orientăm în funcție de cei mai slabi, în funcție de cei mai expuși uh, oameni și să acționăm cu prudență. În ceea ce privește activitatea de control și verificare, eu cred că ar trebui să ne orientăm în funcție de propunerea pe substanțe prioritare, astfel încât să vedem exact care sunt metodele de control pentru a nu exista o sută de... Uh, lacune și 100 de uh, modalități de eschivare. Deci, uh, eu cred că putem să facem ceva în această privință și sper că vom găsi o majoritate fermă la noi la comisie pentru a elimina aceste slăbiciuni. Mulțumesc. Acum are cuvântul Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi foarte succintă. Aș dori să o felicit pe raportoare pentru acest raport de calitate uh, cu care nu pot decât să fiu de acord în totalitate. Cred că este un subiect extrem de important uh, să, și să discutăm despre calitatea apelor uh, potabile. Uh, mai ales când vine vorba despre prezența unor uh, produse terțe, cum sunt și substanțele radioactive. Propunerile din acest raport mi se pare că merg în direcția cea bună. În ceea ce mă privește, chiar dacă nu sunt uh, raportor din uh, umbră, o voi susține în, în grupul meu politic. Voi susține acest raport și diferitele propuneri pe care le, le conține. Mulțumim, Urmează acum uh, Judith Merkis, pentru că între timp a sosit în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru că ne-a oferit uh, un uh, start în forță și niște puncte foarte bune de plecare pentru a îmbunătăți uh, acest act normativ. În ceea ce privește temeiul juridic prezentată de raportoare. Eu cred că Parlamentul trebuie să nu fie dat la o parte și trebuie să rămână o parte activă în, la acest uh, do- capitol, pentru că e vorba totuși de o legislație cu privire la um, apa potabilă și uh, e foarte important să protejăm toate sursele de apă, toate izvoarele împotriva uh, poluării, împotriva uh, poluării cu substanțe radioactive. Este foarte bine că în a doua versiune a textului uh, Comisiei uh, Europene se ține cont și de apa îmbuteliată. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă și cu apa utilizată în lanțul alimentar și în industria alimentară, pentru că, după cum a spus raportoarea, și sunt de acord cu ea, este util să uh, vedem ce se întâmplă nu doar cu apa destinată strict consumului uman, ci și cu apa care e utilizată pentru uh, uh, anumite produse, mai ales pentru că sunt produse destinate consumului uh, uman uh, și vizează în special uh, persoane vulnerabile, precum uh, copiii. Eu cred că Trebuie să diminuăm pericolele care sunt comportate de acest uh, sector. Atât uh, raportorii de la, raportorii de la, raportorul de la Envi, cât și cei de la ITRE sunt, de fapt, uh, de acord cu această abordare și noi sperăm că împreună vom reuși să obținem un rezultat foarte bun. Mulțumesc și acum să dăm cuvântul domnului Augustin Janzens, reprezentantul Comisiei de la Radiation Protection Unit. El este, de, este Head of Unit. Thank you, Mr. Chairman. So first of all, the Commission appreciates... Mulțumesc. Aș vrea să vă spun că Comisia apreciază munca considerabilă pe care a făcut-o raportoarea pentru redactarea acestui raport și încă vrem să facem o evaluare detaliată a amendamentelor care sunt propuse. Evident, ideea principală este temeiul juridic și anume Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene mai degrabă decât uh, Tratatul Euratom. Acest lucru reiese din uh, mai multe amendamente, atât în considerente cât și în articole. Uh, se, ne bazăm pe raportul Belet care a reieșit din legislația 2954 și tratatul Euratom, însă acel raport mergea dincolo de simpla reformare a legislației. Vă reamintesc că în acest raport Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului a făcut doar o recomandare și nu a adoptat o poziție juridică fermă cu privire la excluderea competențelor din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pe de altă parte, Comisia consideră că capitolul 3 din, uh, din tratatul Euratom, sănătate și securitate, ar trebui să fie temeiul juridic pentru toate chestiunile uh, care țin de radiațiile ionizante sau substanțele radioactive. Alegerea temeiului juridic uh, a îndemnat-o pe raportoare să uh, elimine orice referință la directiva 96-29, mai ales în amendamentul 16. Este nefericit acest lucru și este contrar proiectului de raport uh, al Comisiei uh, ITRE, realizat de Judith Merkis pentru că, de fapt, reduce nivelul de protecție ignorând principiul uh, că trebuie să existe nivelul cel mai mic uh, posibil. Nu există niciun motiv de poluare până la nivelurile uh, de dozelor orientative. Raportul face de asemenea distincția între uh, radionuclizii uh, uh, naturali și cei artificiali și nu există nicio bază științifică pentru această distincție, nici în recomandările Comisiei Internaționale pentru Protecție Radiologică și nici în standardele actuale de siguranță. Distincția este folosită pentru a justifica reducerea dozei totale orientative a radionuclizilor artificiali cu un factor de 10 și asta pentru a identifica sursele necontrolate de poluare radioactivă. Însă nu acesta este scopul acestei directive. Obiectivul său este calitatea uh, surselor de apă potabilă și nu controlarea efluenților de la instalațiile nucleare sau spitale. Acest control uh, cade sub incidența standardelor de siguranță din Euratom uh, și uh, articolelor 30, articolului de la 35 până la 38 din tratatul Euratom. Așadar, aceste amendamente trebuie să fie respinse. Unele dintre amendamentele propuse par să se aplice în general, nu doar substanțelor radioactive și merg uh, împotriva cerințelor directivei uh, din 98 și nu înțelegem de ce ar trebui să existe cerințe diferite aplicate substanțelor radioactive spre deosebire de substanțele chimice. Acesta este cazul pentru accesibilitatea la informații, uh, principiul poluatorul plătește și cerințele tehnice care sunt propuse în acest raport. Acum uh, nu vreau să intru în toate detaliile amendamentelor, însă se mai pune întrebarea cine ar trebui să fie persoana uh, de referință pentru evaluarea dozelor. Directiva se bazează uh, pe referințe pentru adulți și aceasta nu are legătură cu standardele de siguranță de bază care uh, Uh, presupune abordarea tuturor dozelor pentru toate grupurile de vârstă. Noi în această directivă definim doar un parametru indicativ, un parametru indicator uh, care semnalează eventualele probleme cu uh, apa potabilă. Sigur, pentru unii radionuclizi, mai ales naturali, copiii sunt mai expuși riscului decât adulții. Însă semnificația pentru sănătate a unei expuneri uh, se prelungește pe toată durata vieții. Dacă o persoană este expusă pe toată durata vieții la aceste niveluri de contaminare, atunci uh, riscul este mai mare. Deci nu este semnificativ uh, referința doar la uh, gradul de expunere pentru copii sau bebeluși. Doamna Rivazi s-a mai referit și la necesitatea întăririi controalelor pentru toate substanțele chimice, ignorând alte surse de informații. Vă spuneam că în legislația primară, articolele 35 și 36 din tratatul Euratom, există o monitorizare cuprinzătoare a tuturor substanțelor radioactive din toate componentele mediului, uh, apele râurilor, ape subterane și apă potabilă. Și coroborate cu informațiile geologice, acestea pot reprezenta o bază suficientă pentru a susține că nu este nevoie de controle suplimentare la punctele de captare a apei. Și asta pentru că aceste informații sunt disponibile deja. Dacă nu există nicio sursă, atunci nu există niciun potențial de încălcare a uh, dispozițiilor privind calitatea apei potabile. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să mă, îmi limitez comentariile la aceste aspecte. Oh, Mulțumesc. La final îi redau cuvântul raportoare Michel Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să le mulțumesc colegilor mei care s-au referit la acest raport. Cred că există unanimitate cu privire la Uh, modificarea temeiului juridic și uh, regret că comisia este exact la polul opus. Dar dacă îmi dați voie, am să fac o observație comisiei. Spuneați că dispozițiile Euratom sunt mai restrictive, dar dacă ne uităm la detalii, uh, lucrurile stau exact invers. Și am să vă dau și un exemplu ar fi de neconceput uh, că, la, că directiva apei din 98, care se referă la substanțele chimice și care spune că trebuie să diminuăm efectele cancerigene, iar substanțele radioactive sunt incluse acolo și acum le extragem să facem o altă directivă. Această abordare nu este coerentă. Euratomul uh, presupune că nu există codecizie cu Parlamentul și dumneavoastră veți să restrângeți această posibilitate. Dumneavoastră spuneți că Euratomul este mai restrictiv și că normele sunt pentru un adult și chiar dumneavoastră recunoașteți că pentru anumite radioelemente populația critică este alcătuită din copii de un an. Și dacă vorbim despre apa potabilă, dacă se produce o contaminare, aceasta va avea efecte pe toată durata de viață a copilului. Uh, și uh, chiar și la niveluri foarte slabe există efecte pe termen lung și pe termen mediu la copii. Luați uh, exemplul Cernobâl. Și uh, un ultim aspect legat de control. Spuneți că avem toate informațiile prealabile. E incredibil că spuneți asta. A fost nevoie de un incident uh, ca să ne dăm seama că uh, oamenii erau contaminați de 20 de ani. Comisia știa că există o contaminare cu uraniu de 20 de ani, nu știa nimeni. Uh, Uh, apoi uh, există alte ape care sunt contaminate din cauza operațiunilor industriale. De aceea, atunci când se face uh, controlul apei, trebuie să se facă controlul tuturor radioelementelor. De aceea sper că împreună cu toți colegii vom reuși să vă convingem în unanimitate că trebuie schimbat temeiul juridic și sper că uh, vom convinge Comisia că ceea ce ne propuneți nu oferă suficientă protecție cetățenilor europeni. Vielen Dank. Mulțumim. Am prevăzut să votăm pe 20 noiembrie. Termenul de depunere amendamentelor e deja fixat. Și dacă vrem să schimbăm uh, temeiul juridic, trebuie să facem apel la jurii și să așteptăm avizul de acolo. Am prevăzut ca pe data de 23 ianuarie să votăm la EMI, mă scuzați, termenul de punere amendamentului la 20 noiembrie, sau poate, nu știu, să uh, tratăm subiectul exhaustiv în plenară în martie. Oricum, calendarul acesta este pur orientativ deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și vă mulțumesc pentru uh, discuția foarte interesantă. Trecem acum mai departe la punctul 5. Este vorba despre transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate. Raportoare este colega noastră Antonia Parvanova este cea care intervine prima. Thank you, President. Uh... First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut propunerea Comisiei și prevederile acesteia care se bazează pe o analiză uh, exactă a condițiilor de pe piețele farmaceutice și se bazează și pe contextul și constrângerile actuale Uh, de natură financiară, dar și la autoritățile care trebuie să gestioneze aspectele legate de rambursarea medicamentelor. Înainte de a prezenta liniile uh, mari ale raportului meu, aș vrea să vă reamintesc la ce se referă această propunere și la ce nu se referă, pentru că au fost uh, tot felul de zvonuri. Aici vorbim despre măsurile de transparență la nivel național pentru reglementarea prețurilor uh, produselor medicamentoase pentru uz uman și uh, includerea acestora în sfera de aplicare a sistemului de asigurări public. Și nu vorbim despre decizia privind prețurile sau nivelul de uh, rambursare hotărât, care rămân uh, competențele exclusive ale autorităților naționale din statele membre. Nu vorbim despre armonizarea prețurilor medicamentelor la nivel, uma, la nivel european sau includerea acestora pe o listă unică europeană. Aceasta ar fi în contradicție cu realitatea piețelor farmaceutice din Europa, pentru că nu există o piață unică pentru medicamente în Europa. Și nu vorbim nici despre eficacitatea, calitatea sau siguranța medicamentelor care sunt acoperite de uh, diferite uh, documente, cum ar fi autorizațiile de punere pe piață sau cerințele de farmacovigilență. Uh, acestea se concentrează pe eficacitate și pe eficiența acestora pe termen lung. Așadar, dezbaterea și poziția noastră trebuie să se concentreze pe cerințele procedurale minime pentru a asigura certitudinea juridică și transparența pentru autoritățile competente naționale pentru a promova producția de medicamente și intrarea pe piață a genericelor. De asemenea, ne concentrăm pe încurajarea cercetării și dezvoltării de noi produse medicamentoase cu scopul final de a facilita accesul la tratamente accesibile pentru toți pacienții din Europa. De aceea aș vrea să vă aduc câteva clarificări. Nu este un document pro-industrie, ci un document în favoarea uh, pacienților și autorităților naționale. Am să prezint acum principalele aspecte ale proiectului meu de raport. Primul se referă la întărirea cerințelor de transparență în procesele decizionale referitor la transparență. Vrem să asigurăm transparența nu doar la nivel procedural, ci și în uh, Uh, în uh, nivel de instituție. Amendamentele 3, 9, 10, 30, 70, 30, și 28 Transparența este extrem de importantă, mai ales uh, în ceea ce privește rambursarea medicamentelor. De aceea uh, trebuie să prevedem obligația ca autoritățile competente să dezvăluie uh, numele și declarațiile de interese ale experților membri ai organismelor decizionale. Articolul, amendamentul 38. Și am discutat de foarte multe ori acest lucru în sesiunile comisiei noastre la diferite niveluri, în diferitele agenții europene Europene și se prevede necesitatea absolută a dezvăluirii acestora în interesul publicului și transparenței. Alte cerințe includ disponibilitatea publică a criteriilor de evaluare pentru deciziile de stabilire a prețurilor și rambursare. Amendamentele 2 și 12 se referă la sfera de aplicare și susțin excluderea medicamentelor acoperite de procedurile de achiziții publice care se supun unei legislații diferite. De asemenea, medicamentele acoperite de uh, acordurile contractuale acest, și acestea trebuie excluse pentru a permite mai multă flexibilitate, iar această excludere trebuie să se uh, limiteze la contractele voluntare și în acest uh, sens, uh, criteriile de monitorizare uh, necesită punerea de acord între deținătorii autorizațiilor de punere pe piață și autorități, scopul fiind asigurarea accesibilității acestor medicamente pentru public. În ceea ce privește amendamentele 4 și 14, uh, susțin abordarea propusă de Comisia Europeană cu privire la uh, diferențierea uh, calendarului pentru rambursarea medicamentelor și uh, această abordare face parte din procesul decizional al autorităților naționale competente. Aceasta este în uh, sensul uh, demersurilor uh, în momentul în care va intra în vigoare directiva privind servicii de sănătate transfrontaliere trebuie să existe tehnologii sau evaluări ale tehnologiilor de sănătate pentru a asigura certitudinea juridică și consistență pentru autoritățile naționale atunci când aplică prevederile acestei directive nu trebuie să ne fie teamă să folosim uh, aceste evaluări, pentru că există suficient timp pentru ca autoritățile naționale competente să își intre în ritm, nu doar la nivel uh, tehnic, nu doar la nivel de capacitate administrativă, ci și în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor modificări. În ceea ce privește ancheta sectorului uh, Uh, farmaceutic, uh, amendamentele 67, 35 și 36, propunerea Comisiei este de a transpune concluziile uh, anchetei uh, sectorului farmaceutic din 2009. Uh, este vorba despre uh, întârzieri uh, inutile în introducerea genericelor pe piață. Întârzieri care sunt cam de 700 de zile, deci aproximativ 3 ani. Apoi, apoi cred că trebuie să se mențină ne, re, neevaluarea elementelor pe care se bazează articolele uh, autorizațiilor de punere pe piață și ne uh, imixtiunea cu drepturile de proprietate intelectuală, articolul 13. La articolul 14 uh, uh, propun clarificarea clauzei de nereevaluare și uh, se vorbește și despre autorizațiile de punere pe piață calendarul pentru medicamentele generice 15, 16, 20 și 21. Acestea sunt amendamentele. Aceste termene trebuie scurtate, lucru care ar fi benefic pentru pacienți și pentru autoritățile de sănătate. Uh, aceasta ar trebui să le permită autorităților naționale să ia măsuri uh, specifice atunci când hotărăsc uh, prețurile și rambursarea pentru medicamentele generice. Deci ar trebui să existe o extindere 25 plus 25 în loc de 50 plus 50. De asemenea, ar trebui asigurată o mai mare flexibilitate și o mai mare proporționalitate a măsurilor 23, 24, 25, 26, 27 și 28, 29 și 40 în conformitate cu uh, prelungirea uh, cadrelor de timp pentru medicamentele generice. Cred că propunerea decizii, Comisiei trebuie să fie modificată pentru a garanta o implementare adecvată a acestor dispoziții și pentru a le furniza autorităților naționale competente un nivel adecvat de flexibilitate și de autonomie pentru a se conforma cu dispozițiile acestei directive. În acest sens, cred că în, cazul de, în cazuri de neconformitate, procedurile trebuie să rămână administrative la articolul 8 și în cazul unor întârzieri nejustificate, atunci uh, trebuie să ne adresăm uh, autorităților competente în conformitate cu legislația națională. Trebuie să se șteargă acea referire la sancțiuni uh, pentru autoritățile naționale. Mă refer și la articolul 16 cu privire la neîndeplinirea principiului proporționalității și cred că trebuie să mergem dincolo de obiectivele stabilite de comisie. Există și uh, dispoziții privind uh, transpunerea, articolul 82, și aceasta ar trebui să ne permită o bună monitorizare a implementării acestei directive. Eu uh, sugerez așadar ștergerea articolului 16 pentru a avea o mai bună claritate. Mulțumesc uh, acum Comisiei Europene și în special Digi Enterprise pentru buna cooperare de care a dat dovadă în clarificarea principalelor poziții din această legislație. Mulțumesc de asemenea și președinției cipriote pentru buna cooperare și pentru că a transmis mesajele noastre Consiliului, dar și pentru că a clarificat uh, miturile care bântuiau în jurul acestei legislații. Mulțumesc și secretariatului și aș vrea acum să aud ce au de spus raportorii din umbră cu privire la uh, propunerea de raport. Mulțumim! Mulțumim și secretariatului. Uneori uităm ce rol joacă în ceea ce privește uh, elaborarea rapoartelor. Un mesaj foarte uh, potrivit. Și acum dau cuvântul mai departe raportorilor din umbră, doamna Cucovici de la PP. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Transparența reprezintă un element crucial. Cetățenii vor avea încredere în noi numai dacă dăm dovadă de transparență și vor avea încredere în instituțiile europene numai dacă acestea se bucură de transparență. Salut raportul Comisiei și mulțumesc în egală măsură raportorului pentru activitatea excelentă desfășurată. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor din acest proiect de raport, dar am unele observații și propuneri de modificări pe care doresc să vi le expun aici. Vreau să vi le explic la nivel general. În ceea ce privește considerentul 15 al propunerii comisiei, aș dori să subliniez importanța faptului că statele membre trebuie să aibă competențe de solicitare a informațiilor cu privire la uh, statutul de brevet al produselor medicamentoase sau în ceea ce privește examinarea drepturilor de proprietate intelectuală. Statele nu trebuie să fie private de aceste drepturi. În ceea ce privește propunerea raportului de a uh, schimba termenul de bioechivalent în produse medicinale bio um, asemănătoare, Aș dori să atrag atenția asupra consecințelor pe care le-ar avea acest lucru asupra pacienților. Trebuie să ne gândim cu toții la același lucru. Salut propunerea raportorului de a face procedurile de informare și procesul decizionar mai transparent și uh, accesibil opiniei publice. Totuși vreau să manifest îngrijorarea cu privire la considerentul 15b și la articolul 9a nu cred că numele experților ar trebui să fie făcute publice. Vă închipuiți ce presiune s-ar putea exercita asupra acestor experți. Nu cred că o astfel de situație ar fi acceptabilă. Mai mult, nu putem să facem publice toate informațiile, fiindcă trebuie să ne gândim în egală măsură la concurență în Europa. Sunt de acord cu dorința de a avansa termenul pentru medicamentele gen generice și de a elimina unele articole. Uh, Cred că ar fi foarte util să simplificăm și să, uni și să armonizăm termenele cu celelalte medicamente. Voi propune acest lucru în, într-o serie de amendamente. Un acces îmbunătățit și acces egal la medicamente pentru toți cetățenii europeni, indiferent de dimensiunea statului, este foarte important, este crucială. Aș dori să fac referire și la caracterul vulnerabil al piețelor mici, precum și nevoia de, a, de acces pe piață al tuturor medicamentelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată și mulțumesc foarte mult pentru explicațiile provenite de la comisie. Mulțumesc în egală măsură și doamnei raportor pentru spiritul de echipă de care a dat dovadă Sper că lucrurile vor continua la fel și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului din umbră de la SND. Doamna Childers. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, comisiei și secretariatului pentru faptul că au abordat acest subiect. E nevoie de un echilibru care este precar între uh, modul în care își organizează uh, drepturile medicale statele membre, asistența pe care o poate oferi Uniunea Europeană în acest domeniu și interesele pacienților. Pacienții uh, au dreptul de a avea acces timpuriu la medicamente eficiente. Acest acces nu trebuie să fie îngreunat de costuri. Această nouă directivă este, lăuta, este lăudabilă dacă îmbunătățește procesul decizionar în ceea ce privește stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor. În unele state membre, prețurile și rambursarea medicamentelor sunt procese întârziate, îndelungat uneori, ceea ce înseamnă că medicamentele ajung la pacienți abia după mult timp, ceea ce duce la discrepanțe în ceea ce privește accesul la tratament în Uniunea Europeană. Această directivă trebuie să aibă ca scop reducerea acestor inegalități în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale. În același timp, trebuie totuși să garantăm dreptul autorităților medicale naționale de a-și uh, organiza propriul sistem de asigurări medicale, trebuie să înțelegem contextul economic dificil în care își desfășoară această activitate. Spre deosebire de uh, titlul pe care îl poartă această directivă, totuși prețul, prețurile la medicamente nu sunt transparente în Uniunea Europeană. Acest secret care învăluie prețurile permite ca procesul de, fix, de fixare a prețurilor să nu permită comparația de prețuri și uh, vă dau aici exemplul Irlandei care are unele dintre cele mai ridicate prețuri la medicamente din lume, iar rapoartele medicale au arătat că unele medicamente brevetate sunt uh, cu 50% mai scumpe în Irlanda decât în Marea Britanie, ceea ce este inacceptabil și uh, Uh, nesustenabil, fără să putem face o comparație de prețuri, atunci nu putem negocia la nivelul statelor membre pentru a obține cel mai bun preț. Iar negocierile prețurilor uh, informate uh, reprezintă un mod foarte bun de a controla prețurile, iar informațiile în ceea ce privește prețurile sunt uh, foarte necesare pentru a menține o piață a medicamentelor la prețuri accesive. Ar trebui uh, să îmbunătățim și stat, uh, bazele de date existente la nivel european, care sunt folosite de multe state membre. Ar Alte măsuri pentru consolidarea transparenței ar trebui să fie și statele membre. Revizuirea directivei are ca scop uh, grăbirea comercializării medicamentelor uh, uh, generice pentru a obține economii la buget, bineînțeles, lăudabil. Trebuie să vedem însă ce, ce sisteme de evaluare a tehnologiei medicale sunt folosite. Totuși, calendarele s-ar să nu fie realiste pentru toate statele membre, statele membre, de pildă. Procesul de uh, consultare în Olanda ar trebui să fie revizuit. Sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește eliminarea sancțiunilor pentru statele membre care nu reușesc să respecte calendarul și să se elimine necesitatea de raportare strictă. Uh, nu, doresc să se elimine și legătura cu brevetarea propusă de comise și să, să ia măsuri noi pentru a duce la transparența procedurală în statele membre și sunt gata să cooperăm pe viitor. Mulțumesc foarte mult, doamna Michel Rivazi din partea verzilor. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc doamnei Parvanova pentru această activitate, pentru activitatea desfășurată pe marginea acestei activități. Există probleme aici în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește stabilirea prețurilor medicamentelor. Această directivă propusă de comisie se referă la accesul rapid la medicamente, dar dacă ne aplecăm uh, pendele asupra acestei directive, ne dăm seama că uh, Competitivitatea în domeniul farmaceutic este în detrimentul intereselor pacienților. De ce? Fiindcă articolul 13, așa cum a spus domnul raportor, pune mari probleme, fiindcă aici se reduc uh, uh, termenele în ceea ce privește rambursarea și fixarea de prețuri pentru noile medicamente, acest lucru va slăbi calitatea mecanismelor de securitizare și de control, pentru că se spune dacă medicamentele sunt deja pe piață, statele membre nu mai au drept de reevaluare. Iar acest lucru, după părerea mea, și aici doamna Pervanova a spus acest lucru, reprezintă un lucru absolut inacceptabil. În al doilea rând, Comisia Europeană cred că își depășește mandatul aici, uh, dând uh, sancțiuni uh, disproporționate în cazul în care nu este respectat calendarul de către autoritățile competente. Abordarea comisiei este disproporționată și alte, alți colegi au spus că ar trebui să se aranjeze lucrurile aici, fiindcă statele membre deja trebuie să facă față unor cerințe foarte stricte, cum ar fi uh, raportarea exhaustivă față de companii și uh, asta în contextul în care uh, companiile farmaceutice primesc dreptul de a solicita creșterea prețurilor oricând. Iată o situație disproporționată. Apoi, în ceea ce privește stabilirea prețurilor, cred că ar trebui să adăugăm aici un lucru, și anume faptul că prețul și rambursarea medicamentelor trebuie să depindă de, de plus valoarea medicamentului. Știm că țări ca Franța, de pildă, încearcă acum uh, să ramburseze mai mult medicamentele dacă există o plusvaloare terapeutică față de medicamentele care sunt deja disponibile. Aici vreau să întreb un lucru pe doamna Părvanova. În ceea ce privește clarificarea, sunteți de părere, doamnă raportor, că acest dosar are vreo șansă de izbândă, fiindcă Consiliul uh, este împotrivă, așa se zvonește ca și directiva privind informarea pacienților. Merită oare să nu precupețim niciun efort și aș face acest lucru pen, pentru a modifica de sus până jos această directivă, fiindcă nu este acceptabilă în această formă. Vreau să te întreb ce șanse de reușită avem noi cu această directivă, dat fiind că foarte multe articole, 13, 16, 8 de pildă, uh, sunt absolut inacceptabile la nivelul statelor membre. A trebuit, trebuie să pun această întrebare, fiindcă mărturisesc că dacă depun aici foarte mult efort și după aceea lucrurile se blochează la Consiliu, nu știu dacă merită efortul nostru. Mulțumesc, domnul Christopher Fielner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Sunt în mare parte de acord cu tot ce a spus uh, doamna Parvanova. Bineînțeles, uh, transparența în ceea ce privește stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor este o chestiune delicată. Noi nu încercăm să reglementăm, bineînțeles, nivelul de rambursare și stabilirea prețurilor mă deranjează când alți colegi fac ce o să fac eu acum. Și anume, spun, avem un sistem. Iar uh, <laughs> în cazul ăsta așa este în, în Suedia, noi avem un sistem și vreau să vă, să vă dau acest sistem ca exemplu că și intențiile bune câteodată pot să aibă un efect negativ. Singura mea îngrijorare la ora actuală este despre modul în care, în acest context, acest uh, calendar uh, și uh, solicitări cu privire la scadențe ar putea afecta sistemul existent. În Suedia avem un sistem pentru medicamente generice care se bazează pe o concurență de prețuri lunară între companii, iar compania care câștigă și care oferă cel mai mic preț este, să spunem așa, compania pentru medicamente generice a lunii. Iar acea companie atunci uh, furnizează medicamente uh, tuturor farmaciilor din țară pentru un anumit medicament generic. Asta este premiul pe care îl câștigi, uh, pe care îl câștigi. N-am auzit niciun fel de critică manifestată până acum nici industria farmaceutică, în cel puțin în Suedia, nici industria medicamentelor generice. Toată lumea este fericită, nimeni nu s-a plâns, nici comisia, fiindcă sistemul este cu adevărat transparent. Și 700 de milioane de euro sunt economisiți anual într-o țară mică precum Suedia numai. Dar, așa cum se spune în propunerea comisiei, dacă spunem că pentru medicamente genetice ai la, uh, ai la dispoziție 15 plus 15 zile, atunci ce se mai întâmplă cu concurența anuală? Și uh, noi am dori să uh, sporim uh, scadența, termenul limită 25 plus 25, fiindcă, dar nici așa nu ar fi posibil, fiindcă nu s-ar putea face furnizarea către toate farmaciile în acest timp scurt. Astfel încât, cred că, chiar dacă s-ar putea să avem nevoie de termene limită pentru a garanta că există un sistem transparent și nu unul arbitrar la nivelul statelor membre, nu putem să ne permitem să facem un sistem atât de rigid, astfel încât să afecteze uh, statele membre care încearcă să uh, organizeze un sistem transparent și bine reglementat. Astfel încât sunt de părere că această problemă anume. Vom, voi mai discuta cu dumneavoastră, doamna Părbanova, despre acest lucru. Cred că s-ar putea să existe mai multe exemple de acest fel, unde din dorința de a genera transparență, s-ar putea chiar să creăm probleme acolo, un, acolo unde nu există și acolo unde statele membre au uh, prerogative de reglementare. Îmi pare rău că acum uh, am o abordare foarte locală, națională, dar îmi dau seama că acest exemplu este binevenit aici. Mulțumesc foarte mult. Da, dar se întâmplă acest lucru pe locuri în Parlamentul European. Acum, de la, din partea Stângii Unite, doamna Susa are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă felicit, să mă felicit pentru faptul că doamna raportor a introdus medicamentele orfane în acest raport, fiindcă ele nu se regăseau în propunerea de directivă. O măsură foarte importantă pentru a umple lacune din legislație. Dar fiindcă nu am mult timp la dispoziție, aș dori să ridic trei întrebări, pe scurt. În primul rând, cu privire la restrângerea acestor acorduri contractuale și a sferei acordurilor contractuale, se pare că ele sunt excluse din directivă cu totul și astfel se golește directiva politică în ceea ce privește deciziile de coparticipare și finanțare publică. Iată, un lucru. chiar la mine în țară, de pildă, se întâmplă acest lucru și anume cu privire la multe medicamente folosite în mediul spitalicesc, vreau să vă întreb dacă nu ar fi bine să avem un termen uh, secundar în cazul în care e nevoie de un acord. În al doilea rând, medicamentele generice și uh, extinderea termenului de la 15 la 25 de zile pentru Uh, prețuri și 30 până la 50 de zile pentru rambursarea medicamentelor. Eu consider că explicația domnului raportor uh, este vorba despre faptul că trebuie să fie în uh, scopul consumatorilor, pacienților și serviciilor naționale de sănătate. Eu aș dori să mi se explice mai bine aceste motive. E vorba doar de aceste avantaje sau mă rog, uh, există mai multe autorități naționale, poate în unele țări sunt mai multe sau la ce autoritate națională se refer, vă referiți, doamnă raportor? Și în cele din urmă, aici o întrebare care are legătură cu cea din, dinainte, este vorba de următorul fapt. În afară de produsele de referințe, vreau să vă întreb dacă s-a stabilit și un preț de referință de ce nu putem avea un proced- o procedură automată pentru atribuirea medicamentelor geni- uh, generice? Uh, astfel încât, dacă ar fi mai dinamică comercializarea medicamentelor, am putea să evităm uh, repetiții sau suprapuneri care ar duce la întârzieri. Deci, iată, încă o dată vreau să vă spun că aș dori să se lămurească aceste aspecte de către doamna raportor. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc! Uh, Eric Banchi are cuvântul. Köszönöm szépen, elnök uh, tisztelt képviselőtársaim, először is szeretném... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa, pentru acest raport excelent care se bucură de acordul uh, nostru în linii mari. Foarte importante au fost cele spuse în uh, prezentarea introductivă. Încercăm să ne um, aplicăm asupra intereselor pacienților și nu ale industriei. Iată de unde vin propunerile noastre. Noi reprezentăm cetățenii europeni și aici, bineînțeles, intră cetățenii uh, din Ungaria. Doamna Părvanova propune unele modificări. Termene limită propunse de Comisia Europeană nu cred că duc întotdeauna la o sporire a transparenței și la o comercializare eficientă a produselor generice. Într-adevăr, sunt de acord că acesta este principalul nostru rol, și anume asigurarea transparenței și eficienței în acest domeniu. Deci, după mine, termenul de 15 zile propus de comisie este prea scurt. Sper că propunerea de 25 plus 25 a doamnei Pârvanova va fi mai uh, se va dovedi a fi în practică mai flexibilă. Încă un lucru este foarte important, după părerea noastră, și anume, Comisia Europa, Europeană a făcut o propunere care reprezintă un pas înapoi în ceea ce privește transparența stabilirii prețurilor. De ce? De ce? Statele membre trebuiau să, of- trebuiau să ofere întotdeauna informații cu privire la stabilirea prețurilor comisii. Aveam programul Europid uh, la care participau 18 state membre, printre care și Ungaria. Noi uh, aveam un nivel de peste medie. Comisia Europeană a finanțat 90% din costurile operaționale ale acestui program, iar autoritățile maghiare uh, au plătit 8,5%, iar uh, acest program a fost unul foarte bun, iar fiecare stat membru poate avea acces la informații cu privire la prețul medicamentelor care se găsesc pe piață în alte țări. Deci pot uh, efectua propria lor comparație a prețurilor și apoi pot înfrunta mai bine companiile farmaceutice, având la dispoziție a, informații bine argumentate din acest program, iar până la urmă consumatorii sunt cei care au de câștigat, fiindcă au acces la aceleași medicamente la prețuri mai mici. Încă un lucru important este faptul că, într-adevăr, această propunere este foarte bună și se bucură de sprijinul nostru. Este vorba de articolul 16, eliminarea acestuia. Acest articol este inutil, nu avem nevoie de el nu cred că oferă ceva în plus, astfel încât, după părerea mea, ar fi bine să-l eliminăm. Sau să menținem doar partea a doua a articolului 18, așa am rezolvat problema pe care dorea să o soluționeze Comisia. Uh, am uh, suprareglementa în cazul în care am păstrat articolul 16. Deci aceste, aceste reguli, până la urmă, ar fi în sprijinul cetățenilor europeni. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Lepaj. În primul rând, aș dori să o felicit și să mulțumesc, domnule raportor, doamna Părvanova, pentru activitatea excelentă pe care a desfășurat-o. Mă bucur că a inclus uh, amprenta legislativă în expunerea de motive, astfel încât, dând dovadă ea însăși de transparență. Sunt uh, um, vreau să subliniez trei lucruri importante. Eliminarea mecanismelor de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor, eliminarea articolului 8 are, repetate, are dreptate doamna raportor, apoi mă întreb dacă acest uh, articol uh, respectă principiile de subsidiaritate și proporționalitate. Această dispoziție n-ar face decât să sporească um, birocrația și ar compromite viabilitatea financiară a serviciilor de sănătate. Sunt de acord, bineînțeles, cu crearea unui nou articol cu privire la trans- transparența și conflictele de interese. Acest lucru este crucial și în ceea ce privește medicamentele juridice, um, sporirea uh, termenilor e foarte importantă pentru pacienți, ea, pentru comisia propune un termen prea scurt, 15 plus 15, în ceea ce privește aprecierea individuală a produselor, iar apoi e nevoie de mai mult timp, iată de ce doamna raportor a propus termene mai extinse. Dar aici, acum am o întrebare care se alătură celei ridicate de doamna Rivazi. Cred că raportul este prea îngăduitor cu Comisia în ceea ce privește termenele pentru restul medicamentelor. Re- reducerea uh, de la 180 la 100 de zile propusă de comisie este inacceptabilă și nu poate fi acceptată de statele membre. Iar uh, evaluarea tehnologiei medicale și termenele duble nu face decât să transforme situația într-una mai complexă. Trebuie ca statele membre să poată desfășura o evaluare a calității pentru rambursare în termen, în, în timp suficient, deci propunerea comisiei, chiar așa cum a fost ea modificată de comisie, este dezechilibrată și uh, și nu va trece prin și nu va supraviețui în Consiliu. Vreau să o întreb pe doamna Părvanova care este strategia cea mai binevenită pentru a putea adopta aici, pentru că putea să o adoptăm noi, comisia noastră și doamna raportor, bineînțeles, pentru a, ca, pentru a încerca ca acest text să treacă cu brio prin Consiliu și apoi să se îndrepte în direcția pe care ne-o dorim noi și pe care și-o dorește și doamna raportor. Mulțumim, domnule Paj. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia dorește să mulțumească foarte mult doamnei raportor pentru ilustrarea clară a, a obiectivelor, a, a um, propunerilor. Directiva este veche de 22 de ani. Asta, aceasta trebuie revizuită pentru că piața a evoluat, lucrurile s-au schimbat. Prin urmare, trebuie, prin urmare, trebuie să o modernizăm din trei obiective, din trei motive, mă scuzați. Industria europeană trebuie să fie mai uh, competitivă ca proceduri. În al doilea rând, trebuie ca pacienții să aibă un acces rapid și ușor la medicamente și, în al treilea rând, trebuie să facilităm economiile în uh, economiile făcute în uh, această vreme de austeritate. Sunt obiective care pot fi realizate prin această directivă Uh, recunoaștem că directiva este una complexă din mai multe puncte de vedere, inclusiv politic. E o directivă care trebuie să fie uh, privită prin prisma principiului subsidiarității. În 89, directiva și propunerea, directiva propunea doar să introducă niște norme procedurale. Noi acum încercăm să armonizăm rambursările. Uh, noi acum nu încercăm să uh, armonizăm rambursările în plan național, ci încercăm doar să adaptăm instrumentul comunitar la noile uh, realități. Permiteți-mi să fac câteva comentarii pe marginea acestei dezbateri interesante. Comisia nu dorește dedublarea procedurilor care deja sunt uh, desfășurate um, în ceea ce privește rambursarea costurilor medicale. Noi nu vrem să reevaluăm uh, datele care au fost deja filtrate în statele membre, ci vrem să uh, evităm uh, dedublarea evaluării întreprinse deja. În al doilea rând, noi nu am vrea să existe interferențe cu drepturile de um, proprietate intelectuală. Adesea companiile profită de asta pentru a întârzia apariția pe piața noi medicamente generice sau medicamente care în mod obișnuit ar uh, fi oferite la un preț mai ieftin pentru consumatori. Pentru a accelera accesul uh, la piață, accelerarea accesului la piață ar face ca în unele țări să uh, existe câștig la buget. Asta a ilustrat-o studiul de impact ca fiind un beneficiu foarte clar pentru unele bugete naționale. Vreau să mulțumesc vorbitorilor care au intervenit astăzi în timpul dezbaterii și să spun că, de fapt, noi vrem un dialog deschis, noi vrem o dezbatere împreună cu dumneavoastră, împreună cu Consiliul, pentru că mare parte din ideile ilustrate astăzi, nu doar de raportori, ci și de ceilalți, să meargă în direcția uh, oferirii unui răspuns la îngrijorările manifestate de cetățenii europeni. Mulțumesc! Uh Uh, încă o dată așadar pentru această dezbatere și permiteți-mi să remarc faptul că Comisia Cipriotă e foarte activă pe acest uh, subiect. Mulțumesc! La final are cuvântul raportoarea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor uh, celorlalți colegi care au intervenit în această dezbatere care este uh, foarte dificil din punct de vedere tehnic și politic. Au existat multe aspecte controversate. Voi începe așadar cu evoluția, potențiala evoluție a acestui act normativ, subiect menționat de doamna Rivazi. Ei bine, noi am început cu un, dintr-un punct de blocaj, de fapt. Nu se mai mișca nimic, iar eu am încercat să deblochez lucrurile, să le schimb cât mai mult și am schimbat foarte mult propunerea inițială a comisiei, deoarece eu consider că acum este foarte important să nu uh, expunem țările, uh, statele membre în fața incertitudinilor uh, financiare, în fața presiunilor care există. Care este ideea, de fapt? Ideea nu este să îngreunăm viața autorităților naționale sau să le aducem în pragul falimentului, ci să avem mai multă transparență, mai multă certitudine juridică, predictibilitate și uh, pacienților să le oferim accesul la noi medicamente sau la medicamente la un preț decent. Analizând uh, sondajul din 2009 și văzând exact care sunt uh, concluziile, un lucru devine necesar. Această legislație trebuie modificată nu doar pentru că e veche de 22 de ani, ci și pentru că provocările prin care trec statele membre și autoritățile naționale sunt și din cauza unor practici netransparente și sunt de acord că ar trebui să ținem cont de situația națională și în această privință aș vrea să discut cu colegii mei și cu raportorii din umbră pentru ca împreună să găsim cea mai bună metodă de a proteja autoritățile naționale în fața presiunii nejustificate. Totodată trebuie să protejăm și pe pacienți în fața uh, amânărilor nejustificate, întârzierilor nejustificate. Cu privire la biosimilitudine și bioechivalență. Bioechivalența e despre medicamente generice și biosimilaritățile se referă la uh, produse similare care au o autorizație de piață. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, Comisia deja a subliniat că sondajul sectorial arată foarte clar uh, că există încălcări ci că au fost depuse plângeri în ceea ce privește încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, uh, s-a făcut abuz și acest lucru trebuie prevenit. Cu privire la disponibilitatea informațiilor, eu uh, vreau uh, flexibilitate pentru statele membre, dar în ceea ce privește pe experți și problema transparenței, după toate aceste dezbateri, dacă PP-ul vrea ca lucrurile să se petreacă în spatele ușilor închise, atunci trebuie să se prezinte în fața cetățenilor cu niște argumente valide. Dat fiind că avem procedura de descărcare de gestiune pentru cele patru agenții și că am analizat situația foarte de aproape la noi la comisie, eu cred că dezbaterea de fapt e una care are drept rezultat că e nevoie de mai multă transparență. Cu privire la valoarea adăugată, dat fiind că există mai multe sisteme naționale, avem o singură modalitate prin care să echilibrăm lucrurile. Să acționăm într-o manieră unitară și să avem uh, o um, analiză exhaustivă a tehnologiei sănătății. În ceea ce privește uh, medicamentele generice și beneficiile punerii pe piață de noi medicamente generice, e foarte clar că medicamentele generice, prin apariția lor pe piață, fac ca prețul să scadă, prețul de referință să fie uh, unul care oricum, prețul de ființă oricum e unul care ține de competența națională, e facilitat accesul pacienților la medicament. Vreau să vă spun că prețul de referință după, e furnizat în plan național și ar trebui în continuare să rămână la latitudinea statelor membre și autorităților competente. Acestea fiind spuse, sper să cooperăm cât mai bine cu toți colegii, în special cu raportorii în umbră, să putem să avansăm în acest dosar, pentru că e în beneficiul tuturor. Mai ales că avem uh, o serie de state membre care în continuare sunt refractare. Să sprijinim preștinția cipriotă în efortul acesteia de a convinge statele membre că nu facem altceva decât să le oferim sprijin și ajutor, astfel încât să evite practicile neclare, dezechilibrate și netransparente. Mulțumesc și aștept să cooperăm. Mulțumesc și eu raportoarei. Termenul pentru depunerea amendamentelor 19 octombrie la prânz, 19 noiembrie, mă scuzați, Discutăm pe 28 noiembrie și pe 18 decembrie revenim uh, în Comisia Envi și votăm. Încă nu știm când uh, aducem uh, acest raport în plenară. Mulțumesc pentru dezbatere, mulțumesc pentru implicare și pentru muncă. Trecem acum la punctul 6, 8 Nu, se corectează președintele punctul 6, aderarea Uniunii Europene la protocolul privind protecția Mării Mediter Mediterane. Știu că raportoarea nu e aici, nu poate să fie prezentă și nici raportorii din umbră nu pot. Ba nu, avem doi reprezentanți, domnul Tatarella și domnul Scalicakis. Păi nu-mi rămâne decât să dau cuvântul raportorilor din umbră, chiar dacă doamna Rosbach nu e reprezentată de nimeni din grupul politic. Și atunci, uh, repede, repejor, tratăm și acest uh, punct. Domnul Tatarela. Ringrazio la colega Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc colegei pentru raport și sper că Parlamentul va aproba aderarea noastră la acest protocol. Această ratificare vine puțin cam târziu și este doar un pas în a institui o cooperare mai strânsă cu țările din zona mediteraneană. Pentru că dacă nu avem acest protocol, nu putem să ne protejăm protejăm această mare. Dezastrul din Golful Mexicului din 2010 arată că activitățile de prospectare petrolieră nu sunt deloc sigure, mai ales când sunt realizate la mare adâncime. Eliberarea de hidrocarburi uh, s-a produs în uh, Golful Mexic și uh, un astfel de accident în Marea Mediterană ar avea un efect dezastruos asupra sistemului marin, uh, care deja este foarte fragil, dar și asupra economiilor acestor țări care depind de turism și pescuit. Așadar, bazinul mediteranean este un uh, ecosistem unic în lume, iar prosperitatea sa depinde de protejarea resurselor naturale și de activitățile turistice. În momentul de față, în Italia, ne mobilizăm împotriva autorizațiilor care au fost deja acordate de guvernul nostru pentru activități de explorare petrolieră în Adriatica. Și uh, asta în apropierea unei zone protejate, unei zone naturale protejate. Ratificarea protocolului sprijină și completează legislația europeană propusă. Nu mai departe de ieri, Comisia ITRE a votat uh, o directivă cu privire la siguranța activităților uh, în larg, offshore, uh, care instituie standarde de siguranță pentru aceste activități de explorare offshore. Se instituie planuri de urgență, reguli pentru activitățile de mentenanță și uh, se stabilesc uh, responsabilități sporite pentru operatori de asemenea, se instituie și evaluări de risc pentru aceste activități de explorare. Din păcate, colegii din uh, ITRE uh, vor mai degrabă o directivă decât un regulament care ar fi fost uh, mult mai rapid de adoptat. Ideea este că avem nevoie de aplicarea acestei convenții și nu ar trebui să acordăm autorizații decât autorizații operatorilor care au capacitatea tehnică și financiară care să asigure protecția mediului. Avem nevoie de un raport pe această temă, inclusiv o evaluare a riscurilor și un plan de urgență înainte să se înceapă activitatea, iar autoritățile naționale vor avea un, un rol important de jucat pentru că ele vor face inspecțiile de securitate. Sper că Uniunea Europeană va deveni lider în protecția mediilor marine și va face tot posibil pentru a proteja zona mediteraneană în special. Mulțumesc, domnule Tatarela, și acum raportorul din umbră din partea liberalilor, domnul Scalicakis. Mulțumesc, domnule președinte. Acest protocol este unul vechi, dar implică și Convenția de la Barcelona, care reprezintă un bun proces de cooperare internațională în zona mediteraneană. În zona mediteraneană, turismul este extrem de important uh, pentru economiile noastre, iar protecția mării este la fel de importantă. Nu este vorba despre o protecție împotriva activităților noastre, pentru că acestea pot fi uh, gestionate prin legislație europeană. Uh, eu mă refer și la alte țări din uh, zona mediteraneană. Acest protocol, care include și alte țări din basinul mediteranean, oferă Comisiei un instrument de lucru important pentru a promova aderarea tuturor uh, statelor din zona mediteraneană la acest protocol. Nu este cel mai bun protocol care există, dar dacă este acceptat de toată lumea, va stabili un standard minim. Este vorba despre un exercițiu de relații externe pe care îl întreprindem. Sprijin acest protocol așadar și sper că Comisia îl va valorifica la maxim. Mulțumesc. Nu mai sunt alte intervenții? Ba nu, doamna Lepage. Si, monsieur le président, je serai très... Mulțumesc foarte pe scurt pentru că vreau să sprijin ceea ce s-a spus anterior. Este un protocol vechi, însă are meritul că măcar există și că a fost semnat de unii dintre parteneri uh, din uh, zonă, Albania, Tunisia, Maroc, Cipru și Siria. Este important ca Uniunea să îl semneze, chiar dacă nu este cel mai bun instrument uh, și nu este pe măsura așteptărilor noastre. Trebuie să-l apropiem uh, cu textul uh, în discuție și pe care l-am votat în Envi acum ceva vreme cu privire la platformele offshore. Împărtășesc uh, și preocupările legate de riscurile exploatărilor uh, offshore în largul Mediteranei, o mare care se renoiește doar la 100 de ani, cum este cazul și canalului Mânecii și uh, Atlanticului. Și cred că trebuie să facem uh, tot posibilul uh, pentru a uh, îmbunătăți modul de exploatare a apelor noastre. Evident, nu este un protocol departe de a fi perfect care nu rezolvă toate problemele. Da. Dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori să mulțumească Parlamentului pentru activitatea întreprinsă în acest sens și pentru sprijinul său. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că avem nevoie de măsuri urgente pentru a ratifica acest protocol în numele Uniunii Europene nu pentru că va fi un instrument suplimentar pentru protecția Mediteranei împotriva accidentelor de poluare cu petrol din activitățile offshore, ci și pentru că va fi un mesaj politic către partenerii noștri din Sud care, la rândul lor, trebuie să depună aceleași eforturi ca și noi pentru a proteja Mediterana împotriva activităților offshore. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că am parcurs uh, ordinea de zi din această dimineață. Am discutat astăzi amendamentele, vom vota azi și probabil uh, la, plen la prima plenară din noiembrie vom uh, uh trata subiectul definitiv. Pauză plăcută tuturor, poftă bună! Reîncărcați-vă bateriile, ca de obicei începem la ora 3 fix în această după-amiază cu votul, indiferent cât sunteți în sală.